Yeah. yeah, she's there, over there. Please, we should uh, start our works. Haideți să începem, pentru că ordinea de zi este încărcată. Avem și invitații în această după-masă. Așa că vă rog să începem cu punctul 8 de pe ordinea de zi, legislația europeană comună în materie de vânzări. Doamna Marian Tyson este raportor. Îi dau cuvântul. Uh, voorzitter, ik wil in Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, colegilor care au prezentat amendamente. Este vorba aici de uh, un domeniu foarte simplu pentru economiști, dar foarte complex pentru juriști și am constatat că foarte mulți au făcut eforturi pentru a prezenta amendamente. Este vorba de un aviz pentru Comisia Jurii, e vorba de o modificare a acestei propuneri pentru ca aceasta să fie îmbunătățită. Și cred că putem găsi o soluție pentru toate problemele prezentate, pentru ca în felul acesta să avem un aviz uh, bun pentru Comisia Jurii. Există un singur amendament pe care uh, o să resping, acela de a respinge această propunere, pentru că eu sunt împotriva uh, acestei idei. E vorba aici de un proiect uh, care dorește să facă lucrurile mai ușoare pentru comerțul transfrontalier pentru a ajunge la o piață unică mai rapid și pentru ca uh, consumatorul să aibă mai multe posibilități de alegere și pentru o simplificare juridică a procedurilor. Iată de ce cred că n-ar trebui să respingem această propunere. Cei care au obiecții față de această propunere. Cred că, într-adevăr, sunt elemente care pot fi îmbunătățite, dar cred că tocmai putem da câteva semnale din partea comisiei noastre către Comisia Juri și știu că acolo se va lucra în continuare foarte mult pentru îmbunătățirea acestei propuneri. Deci, acel amendament pentru respingerea proiectului, aviz negativ din partea raportorului. Cea de-a doua serie de amendamente la care aș vrea să mă refer se referă la adaptarea dreptului pentru Uh, vânzări la contractele de tip B2B, business to business. Atunci când e vorba de o mică întreprindere, de exemplu, există amendamente care au drept obiectiv ca aceste contracte B2B să fie incluse în domeniul de aplicare, chiar dacă e vorba de mari întreprinderi și nu neapărat IMM-uri. Am citit amendamentul și expunerea de motive a acestuia și eu una nu susțin aceste contracte B2B pentru că în acest proiect uh, se vizează în special IMM-urile și dorim să arătăm că lucrurile pot fi facilitate pentru ele. Iată de ce ar trebui să spunem că marile întreprinderi și IMM-urile nu au același, același potențial de acces pe piață. În ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare, referitoare la toate contractele, aici pot fi de acord se spune de multe ori că lucrurile mici uh, sunt primele pe listă, asta nu înseamnă că trebuie să aibă și exclusivitate. Acestea ar putea avea posibilitatea de a utiliza contractul european în relațiile pe care le au cu IMM-urile sau cu marile firme și uh, ar putea implica și posibilitatea de a-l adapta mai rapid, pentru că pentru ele lucrurile se desfășoară mult mai rapid, vor fi mai simple și se va permite uh, în felul acesta o dezvoltare mai bună a propunerii. Deci pot fi de acord cu poziția domnului Giggold referitoare la B2B. Clauza de revizuire. Există o anumită clauză de revizuire sau de evaluare, să-i spunem așa, cu care pot fi de acord. Sunt de acord de asemenea cu multe alte amendamente și eu am prezentat uh, un amendament în acest sens. Cred că trebuie făcută o evaluare după un anumit număr de ani pentru a vedea cum merg lucrurile. Aici nu am probleme. În ceea ce privește amendamentul 18 și 19, rata de acceptare din partea IMM-urilor, aici ar trebui să ținem cont de specificitățile IMM-urile și sunt de acord cu aceste amendamente. E vorba aici de a vedea dacă dreptul pentru vânzare se poate aplica și unor tranzacții mai mici. Și aici sunt de acord, acestea sunt incluse în amendamentul 19. Amendamentul domnului Giggold, amendamentul 11, referitor la acordurile mai complicate, în special în ceea ce privește serviciile financiare și serviciile de asigurări. Aici n-aș vrea să insist prea mult, pentru că eu cred că e vorba de servicii atât de specifice încât au nevoie de o abordare separată. Și din câte am auzit, Comisia are de gând să facă un instrument opțional pentru contractele pentru asigurări. Deci să așteptăm mai întâi propunerea Comisiei înainte de a extinde acest domeniu de aplicare și pentru astfel de servicii. Există a, și problema dreptului a, solvabilității la nivel european. Aș prefera să nu intrăm însă în detalii acum referitor la acest amendament. Clauza de revizuire sau clauza de evaluare ar trebui să se refere și la neregulile constatate. Cred că este foarte important. Am marcat acest lucru și în considerente. Domnul Ghigol dorește să prezinte un amendament în acest sens și aș putea fi de acord și cu acesta. Amendamentul 20 al domnului Presedo care are legătură cu alte amendamente, deci voi face, o înainta o propunere de compromis pentru a vedea dacă în felul acesta putem găsi o soluție. Există o serie de propuneri referitoare la asigurări legate de vânzarea unor uh, produse. Cred că specificitățile contractelor în domeniul asigurărilor uh, ne fac să ne gândim la um, o legislație specializată pentru acestea. Însă atunci când e vorba de servicii anexe, acestea nu se aplică și serviciilor financiare. Deci uh, aceasta ar include și serviciile de asigurări. Însă aș putea face un amendament oral referitor la domeniul de aplicare în care se spune foarte clar că contractele de asigurare nu își găsesc locul aici. Un alt amendament al domnului Presedo pe care am să încerc să-l explic. Dreptul de vânzare ca un instrument opțional. Însă, domnul Presedo dorește să spună că nu se poate merge atât de departe și că ar trebui să împiedicăm statele membre să își înlocuiască propriul uh, drept național cu acest drept european. Deci ar trebui să se aplice dreptul național care să uh, fie adaptat dreptului european. Însă aceasta ar însemna să ne ocupăm noi de dreptul național, ceea ce nu este posibil. Deci, un astfel de amendament nu poate fi acceptat pentru că cred că merge prea departe. Amendament uh, referitor la, de asemenea, al domnului Presedo, referitor la instrumentele, un ansamblu de instrumente care să permită sistemului să fie mai ușor de utilizat. Sunt absolut de acord și de asemenea sunt uh, de acord cu implementarea unor modele de contracte. Relația între diversele instrumente juridice este de asemenea foarte importantă și cred că ar fi bine să fie um, reformulată într-un articol separat sau chiar într-un considerent. Voi prezenta un amendament în acest sens. Și acest ansamblu de instrumente ar trebui să cuprindă și un fel de manual de utilizare un fel de orientare pentru utilizarea instrumentelor, pentru a ști încă de la început cum poate fi utilizat acest drept al vânzării. Iată, domnule președinte, principalele comentarii pe care vreau să le fac. Ajungem acum la anexe s-a prevăzut un regim al libertății de acord în ceea ce privește contractele. Cred că este un principiu care se aplică întregului sistem juridic pe care îl avem, dar acesta este specificat în acest caz, tocmai pentru că dorim să evităm să nu se aplice un sistem de alegere a sistemului cel mai favorabil. Și domnul Sanchez Presedo a încercat să precizeze acest lucru, dar cred că nu este necesar pentru că această procedură, care este deja interzisă în articolul 8, prezentat la început, și în special în cadrul relațiilor B2C, deci între o firmă și un consumator, în acest caz, uh, dreptul la vânzare este cel care trebuie să se aplice în ansamblul său. Libertatea de a încheia anumite contracte în relațiile B2B Cred că aici uh, s-ar dori să se mențină o anumită marjă de manevră. Iată un amendament al domnului Presedo cu care nu sunt de acord, dar vom încerca o reformulare. O altă observație în legătură cu preocupări asupra interpretării unor lucruri care nu sunt foarte clare și care pot fi interpretate într-un fel sau altul, un alt amendament al domnului Presedo, în care se vorbește despre posibilitatea ca dreptul național să facă astfel de interpretări, interpretări pe baza textului actual pe care îl avem în față. Cred că avem nevoie de o interpretare cât mai europeană cu putință, avem nevoie de un instrument european și trebuie să ne asigurăm ca el să fie interpretat în mod uniform și cel puțin să ne asigurăm că el va fi interpretat cât mai uniform cu putință. Nu putem interpreta acest uh, proiect uh, în funcție de dreptul național pentru că aceasta ar însemna să avem 27 de interpretări diferite și pe o piață unică aceasta ar introduce divergențe suplimentare. Am putea de aceea face o propunere propunere și să spunem că acolo unde există incertitudini juridice, statele membre trebuie să interpreteze dreptul în măsura posibilului, în engleză so far as possible, în funcție de acest sistem. Înțeleg foarte bine că pot exista lacune și că ar trebui să găsim soluții. Deci sunt de acord cu îngrijorarea dumneavoastră, lucrurile trebuie interpretate, însă trebuie să vedem cum putem face acest lucru și aș prefera să avem o interpretare cât mai europeană cu putință, pentru că în felul acesta ne protejăm piața unică și vom putea atinge obiectivele propriului nostru sistem. Și aici voi prezenta un amendament oral în acest sens. Amendamentele orale le voi uh, dezbate prealabil cu ceilalți raportori pentru a fi de acord și vom realiza și lista de vot pentru toate aceste amendamente, astfel încât fiecare grup politic și fiecare să știe foarte bine despre ce este vorba. Însă divergențele între punctele noastre de vedere sunt foarte mici, deci cred că putem avea o atitudine, găsi o soluție împreună. Un ultim comentariu. Se referă la informațiile complementare amendamentele 24, 25 și 26 referitor la conținutul și spiritul acestor amendamente. Spiritul l-aș putea accepta, însă textul ca atare nu. De ce spun aceasta? Din motive juridice. La 24 și 25 e vorba de articole referitoare la dreptul de vânzare E vorba de informații precontractuale și obligații care sunt introduse deja în directiva asupra dreptului consumatorilor. Directiva care vorbește de un nivel maxim de obligații și cei care sunt la IMCO știu foarte bine, e vorba de o dezbatere foarte complicată aici la Parlament, deci n-ar trebui să ne atingem de aceste lucruri. Directiva ca atare există, deci vom vedea ce se va întâmpla. E vorba deci de chestiuni care sunt reglementate deja de Directiva pentru Protecția Consumatorilor. Amendamentul 25 vom modifica un pic articolul 5 al Directivei pentru Protecția Consumatorilor și am putea adăuga ceva în sensul unei armonizări minime Însă cred că prin intermediul unui amendament oral am putea găsi o soluție pentru a prelua cel puțin parțial acest amendament, uh, amendament al domnului Gigold. Și, în sfârșit, domnule președinte, mai existau și alte amendamente referitoare la uh, consecințele la anumitor nereguli. Se spune că în cazul în care contractul a, uh, prevede o clauză abuzivă contractul rămâne valabil pentru persoana care a introdus această clauză abuzivă, însă nu și pentru cealaltă parte. Cred că mergem prea departe cu aceasta. Dacă ceva nu este în regulă, de exemplu, cumpăr un frigider și am o problemă cu el, pot să păstrez frigiderul, dar să nu plătesc uh, prețul acestuia, cred că e o soluție oarecum radicală și cred că merge prea departe, deci nu pot fi de acord. Aș vrea să fac un gest în acest sens. Cred că uh, tribunalele ar trebui, în orice caz, să intervină pentru a soluționa astfel de probleme și, oricum, dreptul ar trebui să se aplice fără să existe clauze speciale care să fie indicate. Trebuie să ne menținem în limita rezonabilului și sper ca după această ședință să iau legătura cu persoana respectivă, să vedem dacă putem ajunge la un amendament, amendament oral și în acest caz, astfel încât să facem o propunere Comisiei Jurii care să îmbunătățească textul. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru amendamentele prezentate și uh, sunt foarte mulțumită că n-am uh, analizat textul până la ultima virgulă în ceea ce privește chestiunile juridice, pentru că nu este sarcina noastră. Colegii au înțeles acest lucru și Cred că acest lucru este important pentru comisia noastră. Domnule președinte, iată ce aveam de spus. Voi pregăti câteva amendamente orale, vom avea discuții bilaterale și sper ca toate grupurile politice să știe la timp care sunt propunerile noastre și să putem avea o listă de vot cât mai simplă cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Tyson. Trecem acum la raportorii din umbră. Domnul Presedo, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și raportoarei pentru comentariile pe care le-a făcut pe marginea amendamentelor. Am să vă spun că am încercat să prezint amendamente ținând cont de responsabilitățile comisiei noastre, comisiei ECON. Nu e vorba aici de a vorbi de costurile de diversitate, pentru că ceea ce ne interesează pe noi cel mai mult sunt costurile legate de tranzacții. Iar diversitatea, în principiu, n-ar trebui să presupună niște costuri. Ea ar putea reprezenta, din potrivă, o valoare. Și în domeniul consumului ar trebui să avem oarecare uniformitate pentru că s-ar putea stabili un prag de protecție a consumatorilor care să fie și mai înalt și trebuie să existe acest principiu al libertății contractuale. Deci, diversitatea este o valoare Însă, din punctul meu de vedere, trebuie să încercăm să creăm această valoare în două feluri. În primul rând, acest instrument poate reduce costurile tranzacțiilor, în măsura în care tranzacțiile internaționale pot uh, conta pe un instrument fiabil și care poate fi utilizat de către toți operatorii. Deci, în primul rând, e nevoie de un regim opțional nu avem nevoie de un regim uniform care să limiteze diversitatea sau libertatea de contractare sau de protecția consumatorilor. E nevoie de un regim opțional și acest element cred că este fundamental din punctul meu de vedere. Și după ce am trecut de acest criteriu, regim opțional, atunci este la dispoziția tuturor operatorilor de pe piață. Nu văd de ce ar trebui să limităm acest regim doar pentru anumiți operatori. E clar că principalii destinatari sunt consumatorii, IMM-urile, pentru că prin propria lor capacitate ar susține o mai mare parte a costurilor din tranzacții dacă a, ar trebui să se implice. În schimb, marile corporații ar putea să fie uh, mai interesate pentru că au propriile lor modele de contracte pentru aceste tranzacții. Deci, primul criteriu să fie opțional. În al doilea rând, acest regim ar trebui să reducă costurile. Acesta este sensul amendamentelor mele. Când vorbesc despre instrumente complementare, încerc să uh, elimin acea complexitate care s-a stabilit în raport. Raportoarea vor, vorbește despre considerente și eu aș vrea ca aceasta să se transpună și în cadrul articolelor pentru a vedea care sunt termenii standard utilizați în cadrul contractelor elaborate. Și cred că ar trebui să se evalueze nivelul de acceptare al acestui sistem și dacă există o reducere a costurilor de tranzacții, pentru că noi dorim acest lucru să se producă și să se evalueze de asemenea impactul pe care l-ar putea avea asupra consumatorilor vulnerabili, pentru că utilizatorii vulnerabili sunt cei care au cea mai mare nevoie și care au nevoie de încredere printr-un astfel de instrument. Există o serie de aspecte importante, dacă se exclud sau nu anumite prevederi. Eu cred că ar trebui să se mențină, mențină principiul uh, dispozitiv și, în al doilea rând, cred că ar trebui să fim pragmatici. Deci, să existe un contract standard, dar aceasta să nu împiedice ca părțile să utilizeze și alte modele dacă le consideră mai potrivite. O altă chestiune referitoare la problemele care n-au fost rezolvate. Ar putea apărea aici o problemă de lacune. Și eu cred că aceste lacune pot fi rezolvate în funcție de orientările și principiile care pot fi stabilite, dar s-ar putea ca acestea să nu fie suficiente și să existe un adevărat uh, vid juridic. Deci, în cazul unor astfel de lacune, cred că dreptul național ar trebui să se aplice și aceasta este o adevărată garanție pentru ca sistemul să funcționeze în mod adecvat. Acestea sunt principalele aspecte pe care vreau să le menționez și cred că raportoarea cu spiritul său constructiv ne-ar putea propune anumite amendamente de compromis și consider că va fi destul de ușor să ajungem la un acord. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumim. Domnul Clinț are cuvântul. Ich habe, kann mich kurz... Mulțumesc. Voi fi foarte succint, nu am depus amendamente pentru că eu sunt în perfect acord cu raportarea Tyson. Doar câteva scurte indicații. Cu toții știm cel mai bine două lucruri. IMM-urile, în primul rând, nu profită destul de piața unică, fie din cauză că dreptul național nu poate fi implementat în contractele cu străini sau din cauza că se tem să încheie contracte în baza legislației unei, unui alt stat pe care nu îl cunosc atât de bine și prin urmare nu pot să evalueze lucrurile atât de eficient. Uh, oricum, ideea că avem 27 de drepturi comerciale înlocuite de un drept comunitar este destul de uh, curajoasă. Ideea este mai bine să introducem un al 28-lea regim uh, voluntar. Sunt împotriva ceea ce ne propune Sayat Kamal să respingem propunerea în uh, uh, întregimea sa. Pentru că, până la urmă, noi tot ce facem este să facem un aviz pentru jurii. Dacă această propunere, așa cum este ea formulată acum, bineînțeles însoțită apoi și îmbunătățită de amendamente, va fi și adoptată și pusă în uh, practică și dacă într-adevăr va fi de ajutor IMM-urilor, e bine, asta rămâne de văzut. Uh, ne va, ne, ne va arăta viitorul, nu avem cum să prezicem noi asta, dar cel puțin merită încercarea. Și după un timp, nu știu, 3-4 ani, vom face o analiză critică pentru a vedea exact ce a rezultat. Nu trebuie ca rezultatul să fie că pe lângă cele 27 de sisteme destul de complicate, să creăm un al 28-lea la fel de complicat. Nu acesta este sensul uh, uh, acestui demers și cred că în loc să avem mai multă eficiență, am avea mai multă birocrație și mai multe complicații. Dar uh, dacă, într-adevăr, putem să trecem uh, la B2B, asta e iarăși o uh, problemă ce rămâne deschisă. Foarte bine dacă reușim sau, dacă spun, facem așa cum spune Sven Giegold și ne raportăm și la alte domenii, cred că ar trebui mai întâi să facem o verificare, să nu ne hazardăm. Am discutat cu reprezentanții ai uh, domeniului comercial, cu, repre- cu juriști și știu că uh, Uh, entuziasmul față de această propunere este foarte limitat. Nu se știe încă dacă e un pas în direcția cea bună. Uh, lumea este oarecum uh, optimistă, dar cu anumite rezerve, așa că haideți să lăsăm timpul să le rezolve pe toate. Mulțumesc! Domnul Sven Gigold are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Tot nu înțeleg care grup trebuie să ia cuvântul primul când, dar suntem prieteni, așa că nu ne supărăm. E complicat aici una și în plenara alta. În fine, oricum mulțumesc raportorului, mulțumesc și pentru reacția pozitivă la unele dintre amendamentele noastre. Sprijinăm, sprijinim uh, propunerea comisiei, credem că ea este în interesul întreprinderilor mici uh, și poate să ajute și la îmbunătățirea încrederii consumatorilor în piața comună. Sprijinim uh, și abordarea raportorului în ceea ce privește clarificarea excluderii serviciilor uh, financiare. În al doilea rând, uh, se cere um, comisiei să formeze um, mediul de afaceri și avocații în legătură cu această um, legislație. Contractele și acordurile nu sunt acoperite de legislația europeană comună în materie de vânzare, ci de legi naționale. Am depus anumite amendamente. Eu mă voi uh, concentra pe articolele 6.2. Articolul uh, este, după părerea noastră, consecvent cu excluderea serviciilor financiare din această um, legislație. Articolul 7, aliniatul 1 interzicerea folosirii uh, acestei legislații pentru contracte, contracte între întreprindere alte decât cele mici și mijlocii nu ni se pare logică. Având în vedere că acesta este un regim care cere părților să um, folosească un opt-in, deci să se exprime în mod explicit, considerând că această legislație ar trebui să se aplice uh, și uh, companiilor mai mari. La articolul 16, în legătură cu ce am spus uh, mai înainte, dorim o evaluare um, a folosirii acestei legislații pentru um, vânzări între uh, parteneri care nu sunt IMM-uri. Apoi, dacă vânzătorul este, gata, este um, liber să schimbe prețul în mod regulat, consumatorii trebuie să fie informați în legătură cu um, aceste schimbări ale prețului. Apoi, uh, Prețurile trebuie um, calculate în funcție de ratele de schimb, trebuie să se uh, spună cum se calculează aceste rate de schimb. Articolul 20, articolul 25 uh, se spune că se, exclude vânzările, se exclud vânzările la distanță. Nu înțelegem de ce aici consumatorul nu ar beneficia de aceeași informații de, în legătură cu prețul ca în articolul 14. Acestea fiind spuse, aș dori să adaug faptul că avem păreri destul de diferite în legătură cu acest subiect. E ciudat pentru că la IMCO, la Comisia Info, IMCO, majoritatea este diferită. La, aici avem alt punct de vedere, jurii. Cu siguranță juriștii vor avea și ei părerea lor deci avem puncte de vedere diferite, chiar dacă avem aceeași orientare politică sau chiar uneori chiar dacă suntem din aceeași țară, în funcție de comisia în care activăm. De obicei, dacă persoane um, formate diferite ajung la aceeași concluzie sau persoane cu formate la fel ajung la concluzii diferite, înseamnă că raționamentul nu e corect. Uh, deci, eu cred că ar trebui să avem o dezbatere în diferitele grupuri politice între um, colegii care activizează în diferitele comisii și cei în care am eu încredere sunt de acord cu Kamal uh, că nu e o idee așa de bună. Noi aici la Econ uh, dorim, uh, um, ne, ne, ne agreem, ne convine această idee, dar cred că trebuie să clarificăm lucrurile aici în Parlament. Nu știu, poate în grupul dumneavoastră există um, o părere sau o, o poziție comună tuturor, dar în alte grupuri nu este așa. Deci eu cred că trebuie să discutăm dacă există diferențe între noi, să vedem, să ne clarificăm pozițiile. Mulțumesc! Okay, and next it's... Mulțumesc! Are cuvântul Said Kamal. Thank you very much, Mulțumesc, doamnă președinte! Întotdeauna uh, îmi place când Sven, uh, colegul meu de la Vers, vorbește înaintea mea pentru că mi oferă poziția să-mi apăr, mi oferă posibilitatea să-mi apăr poziția. Pentru că este evident că în acest caz poziția mea uh, este evident foarte diferită de ceilalți, de, de poziția celorlalți, poziția majoritară. Eu cred că uh, legislația nu trebuie adoptată decât dacă lipsește ceva în sistem. În ceea ce privește dreptul vânzărilor, nu mi se pare că este cazul. Sven a evaluat bine situația și dezbaterea în acest Parlament în cadrul grupurilor politice între diferitele comisii. Ce m-a frapat aici este faptul că de multe ori când uh, evaluăm o propunere directivă sau de regulament, uh, se cam poate prevedea uh, care va fi poziția unora și altora. Dar în ceea ce privește această propunere, e ciudat tocmai consensul celor care mi-au scris, uh, fie că e vorba de consumatori, fie că e vorba de autorități uh, din statele membre, uh, toată lumea spunea că această propunere nu este necesară și nu face decât să um, să complice lucrurile pentru consumatori și pentru um, întreprinderi. Deci, mi oamenii mi-au spus că nu sunt deloc convinși, nu sunt entuziaști în legătură cu această propunere legislativă. Pot să înțeleg că poate să există un interes pentru întreprinderile mici. Ehm, cu toții ehm, ehm, avem contacte cu întreprinderile mici, tuturor ne plac întreprinderile mici, sunt, sunt aș spune, preferatele noastre. Dar um, cer respingerea acestei legislații tocmai pentru că eu cred că nu este în interesul lor. Sunt... Eu doresc să exprim un punct de vedere pragmatic aici. Înțeleg, colegii mei au depus amendamente pentru a încerca să îmbunătățească propunerea. S-au făcut eforturi din partea diferitelor grupuri politice. Și uh, Ehm, mi-am închipuit că poate să am o poziție ehm, minoritară, așa că trebuie să studiez propunerile de amendamente pentru a face ce se poate cu o propunere proastă. Și aș spune că, într-adevăr, unele dintre propunerile colegilor ehm, sunt uh, de destul de bune dacă chiar trebuie să avem o evaluare. IMCO a cerut o evaluare a acestei propuneri uh, de, de făcut de Parlamentul European, dar eu nu propun să respingem această propunere așa, uh, dintr-un moft. Vă propun să o respingem pentru că Această propunere uh, nu uh, uh, mulțumește pe nimeni. Avem grupuri de consumatori, avem reprezentanții uh, firmelor care fac aceste vânzări, avem uh, administrațiile naționale, cu toții vin să se plângă în legătură cu această propunere. Deci, iată, avem puncte de vedere diferite, dar eu cred că trebuie să cerem comisiei să o ia de la capăt, să facă o nouă consultare, să facă o nouă evaluare de impact uh, dacă chiar dorească, dorește unitatea, um, unitatea nu trebuie să fie criticată de toate grupurile de consumatori și de mediul de afaceri. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc! Acestea au fost intervențiile raportorilor din umbră. Știu că și reprezentantul comisiei dorește să ia cuvântul, dar suntem deja în întârziere. Am avut probleme cu timpul în această dimineață, așa că trebuie să mergem mai departe pentru că acesta este doar un aviz. Revin la Marian, dar uh, o rog pe Marian să vorbească cât mai puțin pentru a nu pierde prea mult timp. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, foarte pe scurt, pentru că cred că ne cunoaștem suficient de bine pentru a ști în ce direcție mergem. Dar aș dori să răspund domnului Kamal. În această săptămână, coordonatorii de la jurii au adoptat o propunere în legătură cu o solicitare de studiu de impact adresată serviciului respectiv uh, al Parlamentului pentru uh, a merge mai departe cu studiul de impact făcut de comisie. Eu mm, cred că noi, Comisia Econ, nu trebuie să mergem atât de departe uh, Ehm, într-adevăr se pune problema conținutului și structurii, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să respingem pur și simplu propunerea. Există anumite aspecte pozitive din punct de vedere economic, ehm, prezintă anumite avantaje pentru IMM-uri și pentru consumatori, dar cred că vom eh, face acest lucru numai dacă există un sistem juridic coerent. Deocamdată mai Rămân de clarificat multe aspecte. Comisia Jurii trebuie să examineze lucrurile în detaliu, pentru că ne depășim competențele. Juriștii specializați trebuie să facă ordine aici. Cred că putem să transmitem observații Comisiei Jurii, apoi Comisia Jurii când va avea um, rezultatele studiului de impact, va, va, va studia propunerea și apoi, la nivel de grupuri politice, vom uh, putea um, face o alegere să vedem ce facem cu acest text dacă ajungem plenară. Dar nu cred că trebuie să întârziem prea mult și cred că putem avansa în acest dosar. Mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Thank you very much. Um, the plan... Mulțumesc. Vom vota pe 8 octombrie nu știm când va avea loc votul la Libe, dar având în vedere ordinea de zi încărcată, cred că trebuie să facem lucrurile repede, pe cât posibil. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. E vorba de îmbunătățirea decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană și uh, Um, la depozitorii centrali de instrumente financiare. Dau cuvântul doamnei raportar, raportor Kay Swinburne pentru a-și prezenta proiectul de raport. Vă rog. În ultimii ani în care am activat în această um, comisie am încercat să abordăm diferitele aspecte legate de metodă, componenta legată de vânzări-cumpărări, și continuăm acum pentru um, a acoperi toate tipurile de titluri, nu doar acțiuni, ci și instrumente, diverse instrumente financiare. Am uh, clarificat situația și um, cu regulamentul pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate, EMIR, și ne-a rămas uh, un capitol de abordat, e vorba de decontările instrumentelor financiare. Uh, în acest dosar, în acest raport, am încercat să evaluez din punctul de vedere a investitorului european care trebuie să beneficieze de pe urma uh, unor costuri scăzute și eficienței sporite în sistem. Obiectivele propunerii um, un obiectiv uh, este îndepărtarea barierelor pentru um, a, a, a um, uh, termina piața internă, reducerea costului tranzacțiilor transfrontaliere pentru investitorul final. După criza economică avem uh, un al doilea obiectiv uh, care este foarte important pentru noi toți. E vorba de crearea de uh, unor infrastructuri mai stabile pe piața um, financiară și reducerea riscului sistemic al, um, sistemului financiar pe cât posibil. Aici e vorba de 920 de milioane de miliarde de euro pe an și um, Și există 50 de participanți uh, europeni pe piață. Eu sprijin propunerile Comisiei în general și direcția um, imprimată de Comisie în raportele, um, raportele inițiale. Eu aș dori să dăm o direcție mai clară înspre piața uh, Uh, comună și am încercat să introduc flexibilitate pe cât posibil. În ceea ce privește uh, ciclurile privind uh, aceste plăți, eu cred că uh, inițiativele eh, de băncii centrale europene eh, care eh, cere standardizarea ciclurilor de plăți în întreaga Uniune Europene pentru a obține mai multă eficacitate, se pare că da, chiar dacă anumite, pe anumite piețe s-ar putea face plăți mai rapide decât T plus 2, eu cred că un standard de tip T plus 2 uh, pare logic și pare de dorit pentru început, chiar dacă putem să fim mai ambițioși pe termen lung. Și um, poate mai târziu vom ajunge la termene tip T plus 1 sau mai puțin. Uh, cu cât este mai scurtă perioada de incertitudine, cu atât va fi mai uh, scăzut riscul uh, la nivelul sistemului. Cred că e nevoie de disciplină în plăți, sprijin propunerea Comisiei uh, de um, a găsi stimulente pentru plăți cât mai rapide, dar regimul de disciplină a plăților dorită de, de comisie este, cred, prea puțin flexibil. Ar trebui să existe mai multă flexibilitate pentru anumite produse, mai ales cele mai puțin lichide. Având în vedere statisticile pe care le avem la dispoziție, unele dintre decontări nu sunt atât de fluide, dar se pare că totuși 98% din uh, decontări sunt făcute în Uniunea Europeană în uh, uh, termenul dorit. regimul uh, cumpărării trebuie să fie la solicitarea uh, părții care solicită um, uh, decontarea respectivă. Nu cred că un regim prea complex, calibrat la diferitele modele de piață, este în interesul cuiva. De aceea doresc să rămânem la un sistem simplu. Astfel, uh, entitatea sau investitorul care primește poate să stimuleze regimul respectiv. În ceea ce privește întreprinderile mici, pe care, de, de care ne place atât de mult, trebuie să ținem cont de regulile uh, pentru acestea și dacă uh, încurajăm uh, accesul acestora pe piețele de capital, trebuie să ținem uh, cont de problemele cu care se confruntă acestea, mai ales uh, cu legislația MIFID, creăm această categorie. Aș dori să ținem cont de această categorie și să permitem uh, anumite flexibilitate în acest domeniu mai puțin lichid. Uh, trebuie să există o fereastră de 15 zile în care măsurile de disciplină în ceea ce privește decontările nu s-ar aplica pentru uh, a nu împiedica investitorii mici să participe la această piață. Există cam 5.000 de investitori în Uniunea Europeană care intră în această categorie și cred că piața trebuie să fie cât mai interesantă pentru noi investitori, încercând în același timp uh, să încurajăm uh, disciplina um, de contări. Deci dacă acești investitori mici pot să respecte termenele de tip T plus 2 foarte bine, dacă nu trebuie să le ofim puțin mai mult timp. Nu am, um, am, uh, am, am, um, am analizat cu atenție legăturile între depozitarii centrali de instrumente financiare, um, e nevoie de uh, schimb de informații și cooperare într-un proces uh, de tip peer review ESME, um, dar cred că sistemul se poate reduce la notificare, pentru că nu e vorba de transferarea unui risc în sistem. atâta timp cât nu e vorba de o transferare a riscurilor. Decontările nu sunt considerate de uh, investitorii finali ca fiind părțile cele mai riscante ale unei tranzacții. Și uh, cred că trebuie să se aplice uh, uh, regulile din cadrul legislației MIFID pentru protecția investitorilor. Investitorii se concentrează mult mai mult pe a ști unde se află uh, activele lor într-un anumit moment și cum pot avea acces la ele cât mai repede. Nu trebuie, trebuie să abordăm problema conflictelor între diferitele sisteme de drept. Cred că investitorii trebuie să se simtă în siguranță, să știe exact unde le sunt fondurile și să aibă certitudinile în legătură cu sistemul juridic în cadrul cărora funcționează, pentru a fi sigur că dacă se întâmplă ceva, li se vor apăra drepturile pentru a-și recupera uh, lichiditățile cât mai repede. Sunt alte domenii în legătură cu care um, Comisia nu a intrat în detalii. E vorba de uh, internalizarea contărilor. Sunt termeni uh, care sunt importante pentru cetățeni când e vorba de, um, de procesul de decontare. Este foarte greu să se obțină informații solide în legătură cu aceste aspecte, pentru că se pare că nu s-au registrat date în timp, dar cred că există un risc potențial um, în evoluția sistemului de, de contări. Și de aceea fac referire la acest aspect, și anume că uh, aceste activități trebuie să fie monitorizate și să fie uh, transmise organi- organelor de reglementare încă de la începutul intrării în vigoare acestui regulament. Trebuie să avem date pentru a ști care este situația, pentru ca pe viitor uh, să ne bazăm pe date concrete dacă modificăm procesele pentru a ne asigura că acoperim toate aspectele și nu uh, vom fi creat noi goluri în sistem. Comisia a cerut ca um, trebuie să, fac, să facem o, o separare între diferite tipuri de servicii de, de contare la nivelul depozitarilor centrali. Eu cred că soluțiile de pe piața unică uh, sunt preferabile uh, pe cât posibil să nu se ofere uh, derogări sau opt-out-uri uh, pentru statele membre. Uh, Bineînțeles, există riscuri uh, sistemice, dar poate că vom putea găsi o soluție mai bună pentru a nu implica sau pentru a nu ajunge la derogări. În ceea ce privește raportul meu, um, s-a publicat în această vară un uh, raport în legătură cu riscurile legate de um, lichidități. În ceea ce privește Um, legislația uh, privind depozitarii centrali de instrumente financiare, se pune, apare întrebarea ce se face în momentul în care nu există suficiente lichidități. Ce se întâmplă dacă unul sau mai multe furnizorii de lichidități nu mai oferă lichidități din motive uh, comer- uh, comerciale. Cred că acesta este un risc sistemic care trebuie abordat. Nu sunt sigură că Comisia a găsit uh, cea mai bună soluție și anume ca două entități legale să rezolve problema. Poate ar fi mai bine ca în situație de criză să intre în sistem o nouă bancă care să realizeze decontarea respectivă. Uh, aștept sugestiile colegilor din comisie pentru a vedea uh, ce soluție putem găsi în cadrul pieței interne. Cred că trebuie să ne gândim bine uh, care poate fi rolul acestor instrumente pentru că sunt importante la nivel global. Decontarea este ultima etapă într-un, în cadrul unui contract comercial și Trebuie să găsim uh, soluții din partea pieței unice pentru aceste uh, servicii uh, care să facă sistemul mai solid, dar trebuie să încurajăm și concurența, inovarea și să inovăm în așa fel încât să poată să intre pe piață noi actori. Vă mulțumesc! Thank you very much. Um, before I call the shadows, if anybody else... Mulțumesc. Dacă dorește altcineva în afară de raportorii din umbră să vorbească, vă rog să vă anunțați, fiindcă va trebui să gestionez timpul alocat. Da, dumneavoastră, domnule Sanchez, sunteți raportor din umbră. Mai întâi PP-ul, Herbert Dorfman. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Vreau să îi mulțumesc în primul rând raportoarei Kane Swinburne Case Swinburne pentru ceea ce am făcut în ultimele săptămâni și pentru modul în care am colaborat. Multe dintre elementele numite de raportoare sunt lucruri cu care pot să mă declar de acord. Bineînțeles că nu doar în această parte a legislației Uh, avem cele două elemente, securitate, de fapt siguranță și piața internă. Mai multă siguranță, mai multă piață internă și mai multă piață unică în acest caz înseamnă mai multă competitivitate într-o piață care astăzi, de facto, în multe uh, sectoare este monopolizată uh, deoarece există atitudini uh, naționale, de reglementare națională. Prin urmare, avem o piață unică doar într-o, într-o, într-un sens restrâns al, al cuvântului. De aceea, e foarte important să intervenim pentru mai multă competitivitate. Și atunci salutăm acest raport și intervenția raportoarei câteva elemente pentru a sublinia cele spuse de Kay Swinburne. Sunt perfect de acord cu ceea ce a spus raportoarea când vine vorba despre ciclurile de decontare. Eu cred că propunerea comisiei este bună la acest capitol, dar este și de bun simț să spunem că există situații speciale, de exemplu pentru IMM-uri. Uh, în cazul acestora trebuie să prevedem fie niște derogări, fie un uh, termen scadent uh, crescut. Ar fi bine să creăm niște precondiții în așa fel încât IMM-urile să poată să supraviețuiască pe piață și să nu să le îngreunăm existența. Cu privire la supraveghere, două elemente doresc să subliniez. Cred că este de bun simț să ne gândim dacă propunerea Comisiei este bună atunci când discutăm despre interconectarea uh, depozitarilor centrale de instrumente financiare. Nu presupune asta oare prea multă birocrație, pentru că foarte multe legături sunt uh, foarte standardizate. Și aceste interconectări ar trebui, existente deja ar trebui să fie uh, suficiente fără a exista această aprobare ex ante. Spun asta și în lumina faptului că pe piața unică e nevoie de o consolidare, iar uh, această reglementare de supraveghere ar putea să facă în așa fel încât să înfrânăm evoluția pieței unice. Mm, îmi vine greu să o înțeleg pe Kay Swinburne uh, când vorbește despre aprobarea depozitarilor centrali, pentru că există și alte posibilități de a uh, interveni pentru a vedea cum anume putem defini cele trei activități existențiale ale depozitarilor centrale de instrumente financiare. Mai este și un subiect central aici. Elementul politic. În ce măsură trebuie să primească depozitarii centrali licențe bancare? Eu cred că astăzi există cinci uh, depozitari europeni cu licențe bancare, restul nu le au. În piața internă se înregistrează o activitate sporită a acestora și vedem foarte clar uh, crește și cooperarea transfrontalieră. Astfel, apare necesitatea de a face, de a întreprinde activități bancare, dar într-o măsură limitată. Comisia propune o exceptare de la această normă. Dar eu cred că trebuie să găsim uh, o regulă care să creeze condiții egale, să nu favorizăm unii depozitari în fața celorlalți. Și cred că ar fi important să ne gândim cum anume această reglementare de uh, exceptare uh, poate fi implementată, dacă este cea mai bună opțiune sau nu. Oare uh, activitățile bancare nu ar trebui să fie totuși um, întreprinse doar la un nivel redus de către depozitarii centrali? Un alt aspect pe care îl privesc cu ochi critici este în ce măsură alți participanți la piață, deci nu depozitari centrali în ceea ce privește decontările, au voie să participe la piață. Comisia propune ca aceste activități să fie preluate exclusiv de depozitarii, depozitarii centrali, iar uh, ceilalți participanți la piață, de exemplu instituțiile bancare, să nu aibă ce căuta în acest uh, segment. Eu cred că există două lucruri care sunt perfect uh, interconectate, pentru că uh, dacă ne uităm la depozitarii centrali și dacă uh, le spunem acestora că nu au voie să aibă uh, uh, licențe bancare, atunci, practic, în termeni practici, le interzicem să se joace de-a banca. Și, într-un fel, e de înțeles că depozitarii centrali nu sunt bănci, dar dacă de cealaltă parte avem băncile și băncilor le permitem să devină depozitari centrali, dintr-o dată eu cred că generăm o situație uh, care nu e deloc echilibrată și este în dezavantajul depozitarilor centrale existenți. Prin urmare, este fragmentată piața unică și se favorizează unii participanți la piață în fața celorlalți, mai ales în afara sectorului depozitarilor centrali. De aceea, eu cred că mai ales prin prisma uh, controlabilității și a securității ar fi interesant să uh, promovăm condiții egale. Așa că în acest caz trebuie să ne gândim cum anume soluționăm această problemă și cum anume creăm o situație în care pe piața unică să domnească reguli egale pentru activități egale. Și acum închei cu un, cu un ultim comentariu. Raportoarea a subliniat mult mai mult decât Comisia rolul AEVMP mai ales în ceea ce privește funcția de control și de reglementare, în ceea ce privește depozitarii centrali și eu că este foarte bine, pentru că dacă tot am creat Autoritatea Europeană de Valori Mobiliare și Piețe, ar fi foarte util să o dotăm cu niște prerogative ferme. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Antolin Sanchez în numele socialiștilor. Eh, Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc uh, raportorului pentru textul pe care ne l-a prezentat. Uh, a lucrat în mod detaliat. S-au prezentat foarte multe amendamente care se referă la aspectele cele mai importante ale acestui raport și există o orientare asupra pieței interne cu care sunt absolut de acord este foarte necesar pentru a genera încrederea necesară în tranzacțiile transfrontaliere, dar aceasta nu doar din punct de vedere a investitorilor ca părți contractuale, ci și din punctul de vedere a nevoii de a avea o piață a valorilor transparentă și care să ofere un nivel de siguranță ridicat. Cele trei funcții pe care le realizează acela registrului de contracte de schimburi de contracte, toate acestea sunt esențiale pentru funcționarea sa, dar există un aspect foarte important și anume cel referitor la piața de derivate extrabursiere cu consecințe deosebite asupra pieții monetare. Deci sunt elemente absolut relevante cred că nu este de ajuns să există un acord între părți, e nevoie de o legislație, o legislație la nivel european, iar regulamentul consider că nu abordează întreaga problematică existentă, pentru că la anumite chestiuni e nevoie doar de două din cele trei servicii de bază și um, interconectarea cu sistemul um, T s care va fi implementat începând cu anul 2015, probabil nu este foarte clar. Există o serie de puncte de semne de întrebare aici în ceea ce privește licența bancară. Ar putea apărea riscuri, chiar dacă putem vorbi de o licență bancară restrânsă și să arătăm cu claritate că existența uh, unei licențe bancare nu înseamnă că se uh, și se îndeplinesc toate criteriile necesare, criterii foarte clare în conformitate cu acest regulament. Procesul de dematerializare a tranzacțiilor este foarte important pentru piața internă, un regim de echivalențe și a, trebuie să existe o diferențiere în funcție de depozitarii centrali. Principiul a, a, tratamentului egal este un principiu corect pe care trebuie să-l respectăm. Din punctul meu de vedere, ar trebui să garantăm o egalitate a accesului, o transparență pentru părți, dar și o transparență generală a pieței în ceea ce privește tranzacțiile realizate și o mai mare eficiență. Eficiență pentru a realiza operațiuni cu rapiditate, cu costuri scăzute și cu un grad de flexibilitate și de reducere a riscului toate acestea cu un nivel ridicat de securitate pentru a oferi garanțiile necesare clienților și pieții întregi și pentru a evita conflictele de interese. Pe de altă parte, ar trebui să se arate clar că e vorba de instituții care respectă o disciplină foarte clară, trebuie să-și îndeplinească obligațiile și că cerințele în domeniul competenței trebuie să fie uniforme. Eu unul Aș dori ca procesul de respingere a emițătorului să fie un caz absolut excepțional. De asemenea, n-ar trebui să existe excepții în ceea ce privește executarea ordinelor, n-ar trebui să se debiliteze controlul autorităților, ar trebui să se mențină autorizațiile și sistemul echivalențelor ar trebui să fie supus criteriului de reciprocitate. Iar principiul de reciprocitate se aplică atunci când există un sistem legal care să permite acest regim al echivalențelor. Iată principalele comentarii. În următoarele zile vom pregăti amendamentele, dar uh, prima mea reacție după prezentarea raportoarei este uh, una pozitivă. Aș vrea să o felicit pentru munca sa, pentru acest raport exhaustiv, care uh, este foarte bun pentru noi pentru amendamentele pe care le vom prezenta. Mulțumesc! Mulțumesc! Și eu sunt raportor din umbră pentru grupul ALDE, deci voi lua și eu cuvântul. Vreau să-ți mulțumesc pentru raport, Kay. Cred că ne-ai făcut nouă sarcină mai ușoară pentru că ai prezentat într-o manieră foarte comprehensivă raportul. Există foarte multe amendamente pe care nu mai trebuie să le depun pentru că le-ai depus tu deja. Însă tăcerea mea nu înseamnă că vreau să revin la propunerea comisiei, așa că să știi că o să depun totuși câteva amendamente ca să indic faptul că nu încerc să subinez poziția unde e deja foarte. Voi începe mai întâi cu licențele bancare, pentru că este un subiect care a tot apărut și cred că ai pus punctul pe I în momentul în care ai spus că există aici o combinație sistemică, o potențială combinație de risc sistemic, așa că să fim foarte precauți, pentru că e aici un amalgam de precondiții și există un uh, pericol, așa că sunt de acord cu tine și cu eliminarea derogărilor. dacă nu am, dacă cumva nu ajungem la un uh, acord, atunci ar fi, cred eu, esențial să spui clar care servicii bancare ar trebui să fie acoperite uh, în cerința privind direct, uh, în, mă scuzați, în directiva privind cerințele de capital 4, ca să știm exact care sunt uh, criteriile. Și ar trebui să stipulăm de asemenea, într-un fel sau altul, uh, cum anume uh, abordăm crizele. Ca să nu avem niște chestiuni inseparabile aici. Da, deci într-o primă fază eliminăm derogarea, dar ar trebui să și specificăm că dacă o va apărea totuși o derogare, atunci uh, să existe un fel de condiționalitate în jurul acesteia, una foarte puternică. În ceea ce privește internalizarea, mă bucură faptul că ai uh, pus acest subiect pe ordinea de zi. Nu știu dacă raportul anual este suficient, mai ales că odată ce începe, nu știu, durează un an până obținem un rezultat, pentru că dacă nu avem... Uh, pentru că unii spun că nu este suficientă informație publică, eu însă mă întreb dacă am avea o posibilitate să facem ceva. Unii atunci când vine vorba de T2S, Target to Securities, susțin că uh, intensitatea va spori. Așa că e interesant să urmărim ce se întâmplă, dar nu vreau să uh, întreprind ceva împovărător. Așa că haideți să discutăm împreună. Când discutăm despre echivalențe, nu știu, am inima îndoită. Pe de o parte, sunt extrem de angajată față de ceea ce implică terțele state și faptul că trebuie să ne axăm pe rezultat. Pentru că dacă reglementăm un lanț și la un moment dat trebuie să îl secționăm, nu contează exact uh, care este veriga la care renunți. Așa că trebuie să știm exact ce înseamnă reciprocitatea. Mai ales cu privire la legislațiile în vigoare. Deci trebuie să știm exact ce vine înspre noi uh, din cealaltă direcție. Ne uităm la EMIR și la MIFID și vedem că trebuie să creăm o convergență. Dar, desigur, având în vedere rezultatul. cu privire la buy-in. Sunt de acord cu ce ai stipulat aici, dar nu știu dacă să ne bazăm pe definiția lichidităților. Există anumite tipuri de nelichidități care ar putea fi menționate aici și și pe mine mă îngrijorează modul în care uh, sunt implicate aici IMM-urile, participanții mici de pe piață. Am avut câteva probleme de, cu întreruperile care au apărut, mai ales în ceea ce a privit vânzarea pe descoperit. Și nu vrem să înrăutățim lucrurile, ci mai degrabă să observăm cum se desfășoară. Dacă e să ținem cont de dimensiunea pieței, atunci uh, nu ar trebui să penalizăm uh, micimea acestui sector. Există mai multe grade de nelichiditate. Un ultim aspect, pentru că eu cred că celelalte au fost acoperite deja, se referă la dematerializare. Ai sugerat următorul aspect. Să procedăm în uh, ziua transferului la acțiune, dar nu știu dacă mai putem să menținem standardizarea T plus, T plus 2. În teorie sunt de acord cu tine, putem să spunem că așa rămân lucrurile, dar Dacă asta cauzează o întârziere în ceea ce privește maturitatea, nu știu dacă e de dorit. Nu știu dacă o perioadă de tranziție ar fi mai bună. Pentru că ar putea să fie în ziua tranzacționare, ar putea să fie și înainte de tranzacționare. Cam atât din partea mea, pentru că în termen general sunt de acord cu ce ai spus. Așa că putem să trecem la următorul vorbitor din partea verzilor, Sven. Mulțumesc, Kay, mai întâi pentru raport. Noi suntem de acord cu mare parte din ceea ce ai făcut și înainte de a intra în detalii vreau să spun că eu cred că ar trebui să monitorizăm foarte îndeaproape costurile de tranzacționare care există în Europa sunt mult mai ridicate față de ce vedem noi în modelul de uh, în modelul cooperativ din SUA. Sigur că noi uh, venim de altundeva uh, cu sistemul nostru european, dar obiectivul nostru ar trebui să fie reducerea costurilor. Cred că este foarte important să uh, urmărim această problemă până la capăt, pentru că costurile crescute pentru tranzacționare nu reprezintă un element util din punct de vedere social. Evident, uh, ne aflăm într-un proces de a depăși niște obstacole istorice. Obstacole care în continuare fărâmițează piața. Și e clar că nu vom face ca costurile tranzacționale să scadă de azi pe mâine, dar cel puțin să încercăm. Uh, așa cum în, cu privire la detalii, noi salutăm propunerea comisiei și amendamentele tale. Uh, în ceea ce privește amendamentele, noi credem că ar trebui să fie o marjă de flexibilitate mai mare pentru sectorul IMM-urilor și considerăm că depozitarii centrali pot să fie utilizați uh, și salutăm ceea ce se stipulează la articol 39 și considerentul 16 cu privire la lupta împotriva fraudei. De asemenea, e bine să aliniem definiția la ceea ce se stipulează în MIFID, la articolul 2, și apreciem și conformarea, uh, și, apreciem și ceea ce se stipulează cu privire la standardizare. Credem că este bine să avem un articol 7 cu 1 în ceea ce privește um, um, statisticile anuale. Am vrea un proces formal uh, cu privire la ă, ă, în cadrul ă, AEVMP și credem că este foarte bine ca la titlul 2, capitolul 3a, să identificăm decontări, internalizările de decontări și să monitorizăm volumul de decontări care nu se desfășoară prin uh, sistemele depozitarilor centrali. Am vrea ca în acest uh, context să discutăm și posibilitatea de a externaliza aceste decontări, doar, astfel încât doar depozitarii centrali autorizați să poată să acționeze. Suntem de acord că uh, Comitetul European pentru Risc Sistemic ar trebui notificat de îndată ce se identifică un risc, iar la articolul 23 suntem uh, de acord cu uh, inspecțiile la fața locului obligatorii cel puțin o dată pe an. La articolul 31 cu 6 suntem de acord cu uh, ceea ce se stipulează acolo, iar la articolul 57.4e sugerezi ca depozitarii centrali să poată să facă față uh, înlocuirii de uh, lichidități. La 38 cu 1 se spune că depozitarii centrali ar trebui să fie pregătiți pentru un default, pentru falimentul mai, unui participant sau mai mulți, ne-am preferat să se stipuleze nu doar un participant, ci doi. La 44 cu 2 cereți dreptul uh, supraveghetorilor de a cere planuri de recuperare și redresare din partea depozitarilor centrali suntem de acord. Și la 52 cu 2 cere, se solicită um, înlocuirea opțiunii naționale de, pentru ca depozitarii centrali să ofere servicii uh, auxiliare. Avem și câteva, și suntem de acord și cu asta, așa, dar avem și câteva rezerve. La mai multe articole se propun următoarele. Uh, am vrea ca propunerea Comisiei ca numai uh, depozitarii centrale autorizați să funcționeze, mai ales în ceea ce privește sistemele de decontare, de garanții, Noi cred, de instrumente financiare, mă scuzați. Noi credem că ar trebui să existe prevederi în așa fel încât uh, non-depozitarii să se poată organiza în așa fel încât să se autorizeze și să devină depozitar centrale autorizați. La 44A nou sugerăm să introducem această limitare în ceea ce privește colectarea de impozite. Să, avem, să introducem această noțiune în instrumentarul ideologic, pentru că noi credem că statul ar trebui să aibă dreptul să utilizeze această informație. Deja avem destule probleme cu colectarea de impozite, iar noi credem că Parlamentul deja a exprimat un mesaj foarte ferm în ceea ce privește nevoia de taxa pe tranzacțiile financiare și în acest domeniu. Dacă avem o asemenea instituție, nu văd de ce am spune că statul ar trebui să se dezică de prerogativele sale de a utiliza această informație. La 7 cu 2, nu vedem de ce să excludem uh, precondițiile pentru decontările tardive, așa că așteptăm o explicație. La 15, la constetul 15, ne întrebăm de ce buy-in-ul ar trebui să fie lansat doar la uh, solicitarea părții destinatare. Oare nu ar trebui să avem un sistem automat în funcție de predictibilitatea procesului de decontare? E o plăcere, ca de obicei, Kay, să lucrez cu tine, așa că noi așteptăm să comunicăm pe mai departe, fiind convinși că vom găsi o soluție bună. Mulțumim pentru uh, modul în care ai inițiat acest proces. Mulțumesc, Iorgen, numele grupului GUE. I mulțumesc. Noi nu avem uh, nicio observație de făcut deocamdată. Îmi pare rău. O să intervenim abia atunci când depunem amendamentele. Nobody else? Then we are back to you, Mulțumesc atunci că îți redăm cuvânt. All of you for your comments. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru comentarii. Vestea cea bună este că avem un adevărat consens în legătură cu acest dosar de natură tehnică și mă bucur că ați reușit să puneți mâna pe acest dosar dificil uh, pentru toată lumea. Deci sunt mulțumită că nu sunt singură și că voi fi alături de dumneavoastră care mă veți ajuta. Există câteva domenii și chiar acum, după vacanța de vară, când m-am uitat la raportul meu, mi-am dat seama că există chestiuni care ar putea fi îmbunătățite, de aceea vreau să lucrez cu raportorii din umbră pentru a ajunge la acest rezultat, pentru că cu toții ne dorim același rezultat pentru piața unică și sper să reușim acest lucru. Sper că aceasta să se întâmple fără prea multe dezacorduri între noi. Okay, well, that's uh, very good. We've... Mulțumesc foarte bine. Un, uh, o sinteză foarte bună care ne redă încă 10 minute de lucru. I know that the chairs are, are already here and waiting. Știu că președinții din partea autorităților europene sunt deja aici, așteaptă. Termenul este 18 octombrie, amendamentele vor fi analizate pe 28 noiembrie și în comisie votul pe 18 decembrie, iar la plenară va ajunge în mai 2013, când avem o mulțime de trialoguri în acea perioadă, dar poate vom fi mai rapizi. Oricum, mulțumim foarte mult! și acum, din câte știu, era programată, erau programate audierile la 4.30, deci nu vom începe mai devreme, dar vom începe la timp. Veți avea o pauză de 5 minute scurtă. Mulțumesc! Right, thank you everybody. Well, we have filled up a bit in the last few minutes, so I was right not to, to start. Dragi colegi, după această scurtă pauză, doresc să urez bun venit celor trei invitați la această audiere. Ne bucură foarte tare faptul că suntem uh, aici uh, și faptul că putem să îi ascultăm pe invitații noștri, formatul va fi următorul. Mai întâi Steven ne va vorbi 8 minute în total. Mai întâi uh, va spune ce se întâmplă cu lucrările uh, Comitetului uh, uh, unic și apoi vor vorbi despre AEVMP și ceilalți vor vorbi câte 5 minute despre uh, EOPA și despre Autoritatea Bancară Europeană, după care runda de întrebări. Steven, ai cuvântul. Thank you very much. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați uh, deputați din Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare din Parlamentul European. Misiunea Comitetului Comun este de a fi forum în care autoritățile europene de supraveghere cooperează uh, pentru a asigura consecvența în uh, diferite sectoare. Prin uh, eforturile ale celor trei autorități europene de supraveghere în ultimele 18 luni, am ajuns acum uh, la momentul în care autoritățile folosesc automat Comitetul Comun pentru a dezvolta soluții comune și pentru a face schimb de informații în legătură cu sectoarele respective. Autoritățile s-au angajat Um, dedicând uh, staff, resurse și um, resurse de gestionare pentru a-și atinge obiectivele. Programul de lucru al Comitetului Comun este sprijinit de patru subcomitete uh, și vă voi uh, prezenta activitățile lor. Uh, subcomitetul pentru risc este uh, un forum pentru schimb de date uh, în ceea ce privește riscul între autoritățile de supraveghere. E vorba de un raport privind vulnerabilitatea la risc a sistemului financiar transmis altor instituții Um, subcomitetul uh, pentru protecția consumatorilor și inovare financiară și-a început activitatea în legătură cu pachetele de produse de investiții cu amănântul. E vorba um, de analizarea datelor privind tendințele de consum. Um, subcomitetul pentru conglomerate financiare uh, s-a dezvoltat după revizuirea directivei privind uh, conglomeratele și își va prezenta eh, concluziile comisiei la sfârșitul acestui an. Pe lângă activitatea subcomitetelor, eh, la ședințele mensual, eh, lunare ale Comitetului Central, um, membrii fac schimb de um, opinii și de experiență din diferitele domenii. Comitetul Comun are o abordare flexibilă în responsabilitățile sale și președinții se întâlnesc deseori Uh, când apar efecte uh, complicate pe piață. Aș dori să spun că uh, după, ca rezultat al cazurilor Libor și Euribor, am lucrat și pe chestiuni legate de referință. Mai întâi, ne-am implicat în facilitarea anchetelor naționale în legătură cu Euribor, sistemul Euribor în, de asemenea, oferim linii directoare pentru participații de pe piață pen, în domeniul transparenței, conflictelor de interese și controlului. Astfel vom contribui uh, la activitatea Comisiei în acest domeniu. Trec acum uh, la activitățile ESMA. ESMA și-a concentrat activitatea în cinci domenii. Mai întâi, uh, uh, agenda de reglementare a Uniunii Europene. Din 2011 am uh, propus 51 de standarde de reglementare și linii directoare în domenii cum ar fi agențiile de rating, vânzările încrucișate și fonduri de investiții. Am dezvoltat standarde și pentru implementarea regulamentului EMIR și vom dezvolta standarde până la sfârșitul anului pentru a avea regulile necesare la nivel european pentru piața instrumentelor derivate. Astfel, ESMA a asigurat că toți actorii interesanți uh, participă la procesul uh, de dezvoltare a politicilor prin consultări deschise, uh, interacțiuni cu asociațiile participanților la piață, investitorilor pentru a asigura uh, efectul aplicării uh, um, reglementărilor europene, am um, oferit convergență prin opinii privind modul în care trebuie tratate datoriile suverane. În obiectivul de convergență la nivelul supravegherii, ESMA s-a implicat la nivel internațional, de exemplu participând uh, la coordonarea uh, internațională uh, pentru produsele derivate OTC. Un alt domeniu uh, de activitate la ESMA este stabilitatea financiară și gestionarea crizelor. E vorba de gestionarea riscurilor. Facem uh, rapoarte de risc uh, privind riscurile și vulnerabilitatea am uh, făcut rapoarte în legătură cu produsele structurate și complexe de pe piață în momentul de față. Uh, piețele uh, pe depozitarilor centrale de instrumente financiare în Uniunea Europeană. Aceste rapoarte sunt utile în caz de efecte um, negative pe piață. Am uh, avut mai multe conferințe telefonice pentru a face schimb de informații în legătură cu evoluția pieței în, Uniunile, în Uniunea Europeană și uh, reacția autorităților naționale de supraveghere la aceste um, evoluții. Apoi, uh, protecția investitorilor. Uh, EXMA a consolidat cadrul european pentru protecția investitorilor printr-o serie de inițiative concrete. În iulie 2012 am publicat uh, două seturi de um, linii directoare pentru protecția investitorilor. Pe de o parte, consilierea privind uh, metodele și pe de altă parte um, funcția, uh, funcțiile firmelor de investiții și condițiile pe care trebuie să le um, respecte acestea. Dorim să extindem protecția consumatorilor și ar, dorim să armonizăm practicile la nivel european în ceea ce privește calitatea informațiilor uh, transmise de uh, fondurile OPCMV investitorilor. Um, e vorba de consultări directoare uh, și alinierea remunerării și uh, cerințele ca, finte, ca firmele de investiții să uh, acționeze în interesul clienților în mod corect. În fine, ESMA um, trage semnale de alarme, alarmă. În 2011 am uh, făcut, uh, am tras un astfel de semnal de alarmă în legătură cu uh, ratele uh, de schimb și în această lună din nou am lansat un semnal de alarmă. În al patrulea rând, uh, supravegherea Um, agențiilor de rating. Avem 16 uh, agenții de rating uh, înregistrate și primim și alte cereri de înregistrare. Eh, pe lângă um, responsabilitățile noastre de supraveghere, am eh, făcut inspecții la cele mai mari agenții de, credit, de, de rating. Primele inspecții au avut loc în decembrie 2011 și în martie am publicat concluziile. A doua inspecție a, a fost încheiat la începutul acestei luni. Am identificat mai multe probleme și uh, domenii în care se pot face îmbunătățiri. Uh, și acum și s-au, um, s-au produs planuri de îmbunătățire a situației pentru fiecare agenție de rating. Și acum uh, pregătim concluziile generale ale acestor inspecții. ESMA a creat uh, anul acesta un registru central uh, privind uh, agențiile de rating care, pentru a strânge informații care să fie disponibile pentru public pe termen lung. Pe lângă rolul său în, politică și supraveghere, ESMA a, și-a dezvoltat propria organizare internă Aveam 45 de persoane în personalul ESMA uh, în septembrie 2011 și vom avea peste 100 la sfârșitul anului uh, și am recrutat persoane de calitate. Avizul de la Econ privind bugetele generale ale Uniunii Europene prevăd um, finanțare pentru ESMA. Uh, nu mai trebuie să beneficiem de finanțare parțială din partea autorităților naționale. ESMA trebuie finanțată 100% din surse europene uh, sau uh, printr-un mecanism de taxe din partea instituțiilor financiare. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul uh, următoarei invitat. The sovereign debt crisis. Mulțumesc, doamna președinte. Datoria, uh, criza datoriei suverane a avut consecințe dramatice asupra sectorului bancar din zona euro și asupra pieței unice. Legătura dintre bănci și um, datoria suverană s-a uh, uh, s-a adâncit și din acest motiv s-a ajuns la o volatilitate a depozitelor în unele state membre. Îngrijorările manifestate de investitori s-au tradus într-o înghețare a finanțării bancare, mai ales în ceea ce privește prelungirea scadențelor și din acest motiv uh, efectul a fost negativ asupra creșterii și ocupării. De la început, din a doua jumătate uh, a lui 2011, uh, Autoritatea Bancară Europeană, AEB, a avut o abordare în trei pași. Mai întâi să sporim capitalul bancar pentru a îmbunătăți ceea ce se întâmplă în economia reală, apoi am avut avut intervenții europene pentru a sprijini uh, finanțarea bancară și a rupe legătura cu obligațiile suverane și apoi să remediem criza datoriei suverane uh, cum putem. Uh, în calitate de autoritate cu funcție de supervizare, noi am fost primii care să intervenim și am considerat că injecția de capital din sistem pentru a atinge uh, plafonul uh, rezultat în urma testelor de rezistență și pentru a face reajustări în poziția de capital, așa cum se spune în recomandările de recapitalizare, noi am reușit să Um, ne um, consolidăm poziția și, uh, iată, să reducem uh, expunerea de față de risc. Uh, avem o consolidare de 190 de miliarde la ora actuală. Am reușit acest proces complex asigurându-ne că băncile nu vor obține cerințe de capital făcând reduceri acolo unde nu trebuie, de exemplu în ceea ce privește finanțarea IMM-urilor. De asemenea, am consolidat cooperarea între autoritățile naționale și autoritățile gazde, astfel încât ca ajustările de capital să nu fie, afectate de subiectivism. Autoritatea Bancară Europeană a făcut tot posibilul pentru ca, uh, pentru ca uh, bilanțurile să fie corectate. În acest sens, coordonarea de supervizare ar trebui să aibă loc în așa fel încât băncile să aplice o uh, evaluare a activelor conservatoare și consistentă, astfel încât să își reinstituie poziția pe piața privată. În ceea ce privește intervențiile BCE și ceea ce se întâmplă acum cu Uniunea Bancară, elemente pe care noi le uh, susținem, Uh, s-au întreprins măsuri pentru a reinstaura securitatea sectorului bancar. Uniunea bancară va avea un impact asupra responsabilității AEB pentru că întreaga Uniune are nevoie de un angajament și mai puternic față de uh, acea set de norme unice pentru a avea niște metodologii unificate de supraveghere pentru a evalua cum trebuie riscul bancar și a lua măsuri de corectare. Fără un asemenea efort, riscăm o polarizare a uh, pieței unice în zona euro, unde există reguli unice și practici de supraveghere, și restul Uniunii Europene, unde se uh, operează la discreție națională. AEB a, a investit uh, mult, uh, a, a încercat, mă scuzați, să uh, impună acest set de norme unice, mai ales prin prisma textului pregătit pentru, directive, pentru directiva cu privire la cerințele de capital 4. De asemenea, ceea ce vește cerințele de capital pentru uh, împrumuturile către IMM-uri, acesta este un subiect care capătă acum uh, o atenție sporită în toate discuțiile noastre, dar și în uh, cercul nostru. Credem că avem o metodă bună de lucru, avem canale de comunicare cu această comisie și o uh, consultare deschisă în ceea ce privește studiul de impact. Asta ne permite să Uh, emitem uh, niște standarde uh, odată ce avem textul legislativ. În procesul final al negocierilor este esențial ca toți actorii politici să își mențină angajamentul față de un set de norme riguroase aliniat la standarde internaționale. În acest sens, Uniunea Europeană, băncile ar trebui să aplice aceste reguli și să ia la cunoștință varietatea de modele antreprenoriale și de culturi. Proporționalitatea va fi un element cheie aici. Dar, într-un număr mare de state, este important ca uh, marjele de evaluare a solvabilității și a lichidității să fie aceleași pe piața unică. Presiunea cu care ne confruntăm acum în ceea ce privește piețele bancare și reforma normelor bancare uh, au făcut ca demararea să fie una lentă în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor cu privire la uh, protecția consumatorilor. Eu știu că Parlamentul este foarte sensibil la aceste probleme. Urgența de a interveni și de a face progres în acest uh, sens este una reală. Vrem să avem uh, o combatere a spălării de bani, a manipulării pieței și așa mai departe. În acest sens, noi emitem linii directoare cu privire la creditele ipotecare, Uh, sau la alte credite în domeniul de gestionare. Revizuirea riscului pentru consumatori în ceea ce privește contractele pentru uh, produse structurate sau pentru uh, produse diferențiate, uh, acestea sunt lucruri care trebuie finalizate. Uh, în concluzie, permiteți-mi să menționez și problema resurselor, după cum a făcut-o și colegul meu. Nu vreau să reiau cele spuse deja, dar vreau să spun că noi suntem de acord cu resursele care sunt uh, prevăzute pentru uh, AEB, dar problema este că ne confruntăm acum cu uh, o presiune mare din cauza crizei și trebuie ca procesele să fie accelerate într-o măsură sporită. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul Gabriel. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, stimați uh, eurodeputați, Iată, trecem uh, printr-o perioadă mai dificilă, recrutăm personal, avem un proces de reformare, dar în ciuda dificultăților eu cred că reușim să oferim un plan ambițios care să acopere toate domeniile acestui regulament. 5. În primul rând, sectorul de reglementare. EIOPA se Um, actează pe toate acele sectoare de convergență din Solvency 2. Avem 55 de standarde și linii directoare diferite, astfel încât să fim pregătiți pentru Solvency 2. De asemenea, promovăm, uh, institut, promovăm uh, um, linii directoare ale instituțiilor politice cu, prin, prin prisma ceea ce s-a întâmplat la Omnibus 2 și este foarte clar că suntem independenți. În ceea ce privește pensiile uh, ocupaționale, după două consultări publice, am reușit să revizuim normele și am recomandat un cadru comprehensiv pentru o supraveghere a riscului, ținând cont de Uh, directiva privind instituțiile de pensii ocupaționale și uh, ținând cont de modul în care putem să creăm un document de infor pentru informații cheie. În ceea ce privește supervizarea, EIOPA are o abordare coordonată pentru a aborda problema crizei financiare. E vorba de o abordare comună pentru domenii precum expunerea în fața riscului suveran și bancar, uh, cash flow, interconectarea dintre uh, swap-uri pe risc de credit și asigurări și în ceea ce privește contingența asiguratorilor. EOPA, de asemenea, uh, a început să elaboreze un manual pentru a servi de punct de plecare pentru supraveghere cu bune practici în toate domeniile de supervizare. Acest manual va pune bazele implementării unui cadru mai uh, consecvent. În al treilea rând, protecția consumatorilor și inovarea financiară. Aliniindu-ne la ceea ce s-a dictat prin regulamentul EIOPA, uh, protecția consumatorilor și inovarea financiară au devenit două priorități elementare, lucru care se reflectă în alocarea resurselor importante care vizează uh, sensibilități ce țin de consumatori. Sunt mândru de faptul că primul set de linii directoare EIOPA a fost uh, elaborat în domeniul protecției consumatorilor. Se referă la înregistrarea plângerilor și la modul în care putem să acoperim o lacună de reglementare în plan comunitar. De asemenea, avem un raport de bune practici și vedem ce se întâmplă uh, cu interesele consumatorilor și cu mai, o mai bună protecție a acestora în ceea ce privește vânzarea de produse financiare complexe. Recunoscând importanța Uh, protecției consumatorilor, noi vom organiza în decembrie un eveniment în care vom exprima ca mandatul nostru și vom primi informații esențiale în ceea ce privește prioritățile și strategiile de urmat. Stabilitatea financiară. Activăm în acest domeniu într-o manieră trimestrială. Avem un tablou de bord cu indicatori calitativ și cantitativ pentru a identifica evoluția riscurilor pe piața asigurărilor. De asemenea, avem o armonizare la testele de, a testelor de stres cu randament, în ceea ce privește um, produsele financiare cu randament scăzut și vedem ce se întâmplă în cazul în care apare scenariul cel mai negativ de a avea randament scăzut uh, pe termen lung. În cincilea rând, în ceea ce privește relațiile internaționale, am făcut mai multe evaluări cu uh, ce se întâmplă cu Solvenții 2 uh, în uh, terțele state și acum avem un proces uh, de îmbunătățire a relațiilor de cooperare, de înțelegere a diferențelor în ceea ce privește diferitele regimuri de supraveghere și reglementare. Pe lângă toate acestea, dialogul cu uh, părțile uh, interesate, și anume uh, pensiile ocupaționale și uh, agenții economici au fost foarte importante. Cu privire la buget, permiteți-mi să Mulțumesc tuturor colegilor mei pentru uh, participare și pentru sprijin. Dumneavoastră ați fost mereu alături de noi în ceea ce privește uh, finalizarea bugetului pe 2013 și este fundamental să avem un nivel de finanțare uh, decent, raportat la ambițiile proiectului nostru, ținând cont, desigur, de realitățile crizei financiare. Toate prerogativele conferite Uh, acestui organism trebuie să fie însoțite de o bună dotare cu personal. Permiteți-mi să menționez un element de importanță majoră. Din ce în ce mai mult avem probleme de recrutare de personal cu experiență. Am recunoscut această problemă în ceea ce privește serviciile de audit intern. Eu cred că ar trebui să aplicăm mai flexibil uh, regulile comisiei, ținând cont sigur de bugetul aprobat. Și vreau să vă atrag atenția în mod special asupra acestui aspect. După cum am spus, anul trecut îmi exprim preferința de a avea o linie independentă de finanțare în buget, pentru că așa se va reflecta mai bine uh, independența noastră. Sharon, încă două lucruri în concluzie. În primul rând, în ceea ce face protecția consumatorilor, vreau să subliniez nevoia urgentă de a include niște prevederi pentru uh, directiva cu privire la pensii, pentru a restricționa activitățile financiare. Fără asta, puterile din prerogativele din articolul 9 nu sunt respectate. Uh, în al doilea rând, în ceea ce privește sectorul pensiilor, mandatul nostru acopere doar pensiile ocupaționale, uh, cel de-al doilea pilon. Dar eu cred că implementarea agendei UE pentru pensii adecvate uh, și durabile impune și uh, cel de-al implementarea normelor din cel de-al treia pilon pentru celelalte pensii. Așa că ar trebui să ne extindem și către pilonul 3, lucru care îl recomandă și grupul de consultare cu părțile interesate de la instituția noastră. Eu sunt uh, convins că dumneavoastră ne veți susține în continuare. Să știți că noi chiar facem o treabă bună pentru viitorul uh, Uniunii Europene. Mulțumesc pentru sprijin. Mulțumesc și eu, spune președinta, știu că este foarte dificil să înghesuiți toată informația în câteva minute. Eu uh, sunt convins că eurodeputații vor uh, adresa întrebări care vă vor permite să uh, ilustrați și conținutul pe care trebuie să-l lăsați pe din afară sau cel puțin să faceți trimitere la acesta. Cum vom proceda? Dau cuvântul mai întâi coordonatorilor, după care intervenții spontane. Așadar, iată care sunt cei care s-au uh, anunțat. Peter Skinner, Ivo Strejek, uh, Vicky Ford and Ola Ludvigsen. Is there anybody else? Antolin. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Anybody else? Okay, right, that's fine. So, uh, Jean-Paul. Jean-Paul mai întâi. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă spun încă de pe acum, nu voi pune întrebări. Doresc doar să spun celor trei președinți că apreciem ceea ce fac și ne dăm foarte bine seama cât de dificil este să dispună de instrumente umane și financiare necesare pentru a-și dezvolta activitatea aș dori să amintesc faptul că atunci când am discutat despre autoritățile europene de supraveghere, Parlamentul a sprijinit ideea că era nevoie de autorități independente care să aibă mijloacele și competențele necesare. Statele membre nu au cedat decât foarte puțin teren în legătură cu aceste aspecte și astăzi ne confruntăm cu o situație în care încercăm să facem Uniunea Bancară pe care o propuneam noi acum doi ani se va face cu siguranță dificil. O spuneam, a, spuneam asta lui Michel Barnier la Strasbourg la plenară, că negocierile pe care, care se deschideau erau negocieri periculoase, pentru că dacă după anunțurile făcute nu vom găsi la nivel european suficient sentiment de interes general european pentru a depăși interesele naționale pe termen scurt, uh, ne vom pierde credibilitatea și în momentul actual ar fi grav acest lucru. Eu cred că grupul PPE sprijină și am uh, arătat acest lucru în uh, votul bugetului. Noi sprijinim, deci, um, o creștere a mijloacelor financiare pentru agențiile dumneavoastră. Uneori am fost uh, sever față de o agenție sau alta, dar cred că trebuie să înțelegem că dumneavoastră acționați în limita prerogativelor pe care le aveți și atâta timp cât nu vă dăm anumite prerogative, nu puteți să le exagerați anumite, să, să um, executați anumite competențe. Și um, Ceea ce dorește Parlamentul este ceea ce doriți și dumneavoastră, și anume ca agențiile de supraveghere să joace rolul pe deplin și să dispună atât de competențe cât și de mijloace care să le permite să nu fie țapiși pășitori în momentul în care se întâmplă cu tare lucru și se spune agenția n-a făcut ce trebuia să facă, dar de fapt nu avea competențele juridice să o facă și atunci uh, se pune vina pe agenții. Deci vă invit să continuați pe calea pe care v-ați angajat și sperăm că vom, vom putea oferi mijloacele necesare. Mulțumesc! Thank you. As you said... Mulțumesc. După cum a spus, într-adevăr, nu a fost o întrebare. Elisa, acum. Mulțumesc uh, tuturor pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Colegul Gozes a spus deja multe din lucrurile pe care aveam de gând să le spun, așa că voi concentra doar pe trei aspecte. Mai întâi, ați făcut un uh, enorm efort de armonizare a normelor tehnice. Uh, funcționează bine aplicarea acestora? reușit să puneți uh, în practică toate aceste norme pentru buna funcționare a pieței interne? A doua întrebare. Banca Centrală Europeană nu va uh, realiza supravegherea uh, grupurilor de asigurări în legătură cu uh, Autoritatea Bancară Europeană, care sunt riscurile ajustării la o nouă realitate care va fi Uniunea Bancară Europeană? Ce trebuie să facă Comisia sau ce putem face noi pentru ca atribuțiile să fie clar împărțite? În ceea ce privește testele de stres, uh, ce, care este părerea dumneavoastră în legătură cu fragilitatea exercițiului? Puteți ameliora lucrurile pentru ca acesta să fie mai eficient? Time, so maybe if I... Poate mai ascultăm vreo doi, trei colegi, două, trei întrebări înainte de a vă da cuvântul pentru a răspunde. Silvi sau Wolf, cineva de la ALDE dorește să ia cuvântul? Silvi. Pe scurt, domnule președinte, mai întâi vă mulțumesc pentru prezență și pentru tot ceea ce faceți eu uh, vroiam să vă întreb pe scurt care este părerea dumneavoastră în legătură cu noi, noile propuneri în legătură cu activitatea dumneavoastră? Mă gândesc, de exemplu, la combinația bănci asigurări. Uh, cum veți coopera cu Banca Centrală? Cred că trebuie să încercăm să calmăm puțin spiritele, să vedem cu rigoare intelectuală ce înseamnă a schimba uh, Uh, atât de radical ceea ce s-a făcut cu nu mult timp în urmă. Dorim mai multă supraveghere la nivel european, nu suntem împotrivă pentru că noi am dorit-o, dar modul în care se face uh, se vor împărți lucrurile între uh, Banca Centrală Europeană și EBA, um, cum putem asigura, oferi asigurățărilor care încă nu sunt în zona euro. În orice caz, în această fază vom avea nevoie de experiența dumneavoastră și deci pentru a spune concret lucrurile, pentru că e ușor să imaginăm lucruri, dar ce se va întâmpla pentru mm, băncile care acționează atât în zona euro cât și în afara acesteia? Mulțumesc. Okay, I'll take one more. So Sven... Încă o, o contribuție sau o întrebare? Ok, Kay. Kay Swinburne. We'll, we'll give Mm, sau uh, multe dintre întrebări au fost uh, adresate uh, autorității bancare europene. Eu m-aș adresa reprezentantului ESMA. Uh, mă bucur de ceea ce a făcut ESMA pentru reglementarea piețelor. Multe din standarde sunt foarte detaliate și au fost foarte bine primite de autoritățile competente naționale. Eu mă întreb, în legătură cu discuțiile de nivel 2, Lucrurile cum ar fi EMIR, având în vedere că sunteți foarte aproape de termenul limită, ce proceduri vom avea și cum vor putea controla colegiuitorii standardele dumneavoastră tehnice și modul în care aveți de gând să aplicați nivelul 1? Ce proces veți uh, adopta și cum va merge dialogul cu colegiuitorii? În uh, această vară ne-ați deschis ca fiind actori interesați. Eu cred că suntem ceva mai mult de atât. O altă întrebare este cât de încrezători sunteți că standardele tehnice pe care le produceți, mai ales cele de la sfârșitul lunii, vor fi acceptate atât de Parlament cât și de Consiliu. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Poate ar fi mai bine să respectăm ordinea de la început, deci să dau cuvântul mai întâi reprezentantului ESMA, apoi uh, lui Andreea, care are multe întrebări la care să răspundă, uh, și apoi lui Gabriel. Uh, the, the questions. Let me first, uh... Mulțumesc pentru întrebări. Mai întâi răspund doamnei Ferreira în legătură cu uh, cum funcționează acum standardele tehnice și cum se dezvoltă procesul. După cum vedeți din activitatea noastră din ultimul an, uh, se poate observa că punem accentul pe uh, um, codul unic de reguli ca consecință a reformei reglementare în curs, dar e important de asemenea să avem suficiente resurse și timp pentru cealaltă parte a activității noastre. Acum, uh, acest cod unic de reguli, uh, suntem uh, um, dominați de, de, de um, acest cod unic, dar trebuie să facem și supraveghere directă, de exemplu, agențiilor de rating și partea legată de convergență și de consecvență um, trebuie să se dezvolte după ce terminăm standardele tehnice și liniile directoare. Este foarte important uh, să respectăm perioada de 12 luni pentru standardele tehnice. Pentru EMIR cred că am avut șapte luni și este dificil, nu neapărat pentru noi la ESMA, dar și pentru ca participanții la piață să se implice în această perioadă. Dar e important și asta face mai dificilă acceptarea standardelor noastre. Deci cred că mergem în direcția cea bună. Ideea este să se păstreze această perioadă de 12 luni pentru finalizarea standardele noastre tehnice. În legătură cu EMIR, cu regulamentul EMIR. Acesta a fost uh, cel mai important la care am lucrat în acest an. Um, am, dez, am uh, creat o echipă foarte bună, așa că sunt sigur că vom oferi standarde de calitate. Echipa a lucrat zi și noapte pentru ca standardele să fie gata la timp este dificil um, cum se vor lua deciziile pentru că se votează cu majoritate calificată, dar sunt optimist că uh, votul va fi um, satisfăcător. Pe de altă parte, Înțeleg ce spuneți uh, în legătură cu faptul că am spus că sunteți doar un actor interesat, dar într-adevăr aveți dreptul să interveniți și trebuie să reacționăm. În același timp, cred că nu trebuie să uităm faptul că trebuie să respectăm uh, angajamentele luate la grupul G20 pentru primăvara anului 2013. În legătură cu Uniunea Bancară, înțeleg că majoritatea întrebărilor uh, au fost puse celor doi colegi. Eu cred că trebuie să ne dăm seama că Există o cooperare zi de zi între supraveghetării uh, piețelor financiare um, în, din statele membre pentru că se publică declarații financiare, se participă pe, la infrastructurile de piață, deci există multă infra, uh, infra, um, interacțiune între diferitele tipuri de supraveghetori și intervențiile trebuie să fie bine organizate în momentul în care supravegherea prudențială pentru o bancă ajunge la nivel european. De aceea există această condiție în propunere să se coopereze cu cele trei autorități europene de supraveghere, mai ales cu ESMA. Andreea. Mulțumesc foarte mult. În legătură cu efortul de armonizare a regulilor și implementare, în primul rând, noi am făcut un mare efort pentru această armonizare a regulilor și dumneavoastră împreună cu noi pentru a le întări, dar am ajuns doar la jumătatea drumului. Am avut un exercițiu foarte simplu, luând toate datele referitoare la recapitalizare de la toate băncile, le-am agregat și am aplicat abordarea cea mai restrictivă și cea mai puțin restrictivă în patru domenii diferite, unde am găsit uh, abordări diferite la nivel național. Și diferențele sunt enorme. Deci mai avem încă foarte mult de mers pentru această armonizare a regulilor și chiar dacă există reguli similare la nivel național, metodologiile de evaluare a riscurilor sunt foarte diferite și, de asemenea, a implementării regulilor de supervizare. Deci, cu aceleași reguli, rezultatele pot fi diferite și uh, avem acum posibilitatea de a face acel stres test, recapitalizare și așa mai departe. Însă cred că e cu adevărată nevoie de ceea ce apare în comunicarea Comisiei și anume Banking Union Package, o singură autoritate de supervizare. Și așa cum s-a întâmplat în anii 70, când uh, s-a oferit un mandat pentru ca toate agențiile să aibă același manual de implementare, un manual pe care să-l folosească pentru ca abordarea lor să fie coerentă. Trebuie să facem același lucru pentru piața unică și nu doar pentru zona euro. În ceea ce privește stres testul, vă mulțumesc pentru această întrebare. Acesta a fost uh, destul de criticat și eu cred că el reprezintă o muncă deosebit de complicată pentru a, a asigura o coerență a datelor de care dispunem pentru a, acest moment dificil al piețelor. Cantitatea de capital care este injectată în sistem, în sistem este de trei ori mai mare decât creșterea de capital uh, din Statele Unite din 2009. Deci, într-adevăr, sistemul a fost uh, solidificat puternic. Există totuși și un impact negativ, pentru că în unele cazuri băncile care au trecut deja test sau care au avut doar niște probleme mici, după câteva luni au avut nevoie de capital suplimentar. Mă refer la Dexia, la Banchia și așa mai departe. Și aceasta este o problemă de reputație importantă pentru noi. Eu consider că pe mai departe trebuie să ne asigurăm că cei care au responsabilitatea de a conduce aceste teste trebuie să aibă și instrumentele juridice necesare pentru ca rezultatele să fie fiabile. Deci să poată garanta că pot avea un contact direct cu băncile și că aceste bănci într-adevăr sunt uh, fiabile, lucru care nu se întâmplă la ora actuală. În ceea ce privește Uniunea Bancară, asupra acesteia ar spune în primul rând că nu doresc să mă angajez aici în uh, discuții și divergențe, de exemplu EBA versus uh, ECB și așa mai departe. Vor exista interconectări între bănci, acest lucru este normal și aceasta duce la o fragmentare foarte mare a piețelor, care face ca riscul să crească foarte mult. cel puțin în construcția europeană pe care o avem. Deci trebuie să realizăm acest lucru cât mai rapid cu putință și într-un mod ambițios. Există, bineînțeles, provocări în ceea ce privește relația între între Autoritatea Europeană Bancară și Banca Centrală Europeană. Și aceste principale provocări apar în special în um, posibilitatea de a găsi modalitatea de a ține piața unică împreună. Avem nevoie de reguli comune, nu putem avea reguli diferite pentru diversele bănci, uh, așa cum avem nevoie de o autoritate unică de supraveghere și, de asemenea, legislația pe care dumneavoastră o analizați acum lasă în continuare o marjă de manevră și o flexibilitate deosebită la nivel național. Deci avem nevoie de reguli unice pentru zona euro și flexibilitate pe de altă parte, la nivelul piețelor care duce la această polarizare. Noi dorim să avem o supervizare unică pentru zona euro și aceasta ne oferă o oportunitate unică pentru piața unică. Deci să mergem în aceeași direcție, să avem aceeași metodologie și aceeași abordare coerentă pentru piața unică în ansamblul său. Acestea sunt elementele cheie și pentru a merge mai departe, bineînțeles, nu trebuie să, me- să lăsăm deoparte uh, întreaga structură, să vedem care este obiectivul principal pe care îl avem pentru această construcție. Pentru că investitorii fac diferențierea între bănci în funcție de uh, plasa de siguranță pe care o au ele. Deci, cu cât aceasta este mai integrată în piața unică, cu atât rezultatul va fi mai bun. Acestea sunt elementele cheie pentru a ajunge la acea uniune bancară. Mulțumesc! Mulțumesc! Gabriel, te rog, mulțumesc uh, pentru întrebările care mi le-ați adresat. În ceea ce privește sectorul asigurărilor, Bineînțeles că problema standardelor, a manualului de reguli, toate acestea sunt um, esențiale. Așa cum vă spuneam, dacă am, a, am crede că un manual unic a rezolvat toate problemele, cred că am greșit. Avem nevoie de un sistem de supervizare mult mai coerent. Pentru o piață unică acest lucru este esențial. Și în ceea ce privește asigurările, am lucrat din greu pentru a avea solvabilitatea 2 și acesta să fie implementat cât mai repede cu putință, pentru că este important pentru a avea acel manual unic și am mai vorbit despre toate acele standarde și orientări care sunt esențiale, dar tocmai din această cauză, pentru că noi credem că supervizarea și creșterea coerenței sunt esențiale, acestea sunt elementele cele mai importante. Și dacă ne uităm la concluziile care au fost uh, redactate imediat după criză, vorbim despre un nivel înalt de solvabilitate și de capital vorbim despre o mai bună gestiune și, de asemenea, despre creșterea eficienței supervizării. Și se pare că am uitat de acest element. Deci, acesta este un element esențial pentru Europa și, la nivel internațional, cred că avem de învățat și în acest domeniu. Implementarea în ceea ce privește supervizarea este esențială și, așa cum v-am spus deja, este un prim pas înainte uh, acel manual al supervizorului, acele orientări ale supervizorului care să se bazeze pe bunele practici culese în diverse domenii și care să ne ducă la acel manual unic. Trebuie să facem aceasta pentru piața unică. În al doilea rând, referitor la Uniunea Bancară. Eu sunt un european convins și în această calitate cred că facem ceea ce trebuie. Pe termen scurt, avem nevoie de un mecanism de supervizare unic în Europa, însă, pe de altă parte, știm cu toții că asigurările nu sunt același lucru cu sistemul bancar. Uh, sistemul, uh, modelul de business e diferit. Și nu vreau acum să intru într-o dezbatere instituțională dacă trebuie să fie Banca Centrală Europeană sau Autoritatea Europeană uh, bancară. Nu, aceasta este problema. Important este să recunoaștem că și la nivelul asigurărilor trebuie să folosim acest proces pentru a avea o reflexie asupra ceea ce se întâmplă. O reflexie și avem mai mult timp la dispoziție pentru a vedea care sunt etapele prin care trebuie să trecem pentru a avea o supervizare mai coerentă. Și pot să vă spun că uh, ne-am gândit deja la acest lucru, putem prezenta câteva idei și, în mod clar, putem și vom avea o mai mare coerență dacă trecem prin aceste etape pe viitor. Avem nevoie și de o supraveghere a acelor companii transnaționale de asigurări. este un punct care cred că ar trebui să fie clarificat pentru a vedea ce anume dorește să facă Comisia prin propunerea sa. Știm că există acea restrângere în ceea ce privește supervizarea companiilor de asigurări prin tratat, dar cred că trebuie să existe o mai mare claritate și, bineînțeles, există tot felul de provocări pentru a vedea cum se poate aplica această uniune bancară pentru conglomeratele financiare. Sperăm însă că până la urmă vom avea această soluție și pentru sistemul de asigurări. Mulțumesc! Următoarele trei întrebări, Sven, Jorgen și Ana Podimata. Mulțumesc, chiar dacă nu vă văd pentru că uh, camera e în fața dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și și să fac câteva comentarii. Vă mulțumim pentru comentariile înscris pe care le-ați trimis, dar uh, nu sunt încă mulțumit cu felul în care a fost uh, alcătuit uh, grupul uh, actorilor principali. Cred că răspunsul nu este foarte bun și există și probleme de proporționalitate atunci când e vorba de obligațiile de raportare pentru bănci care au trebuit să uh, facă să-și prezinte bilanțul uh, din punctul de vedere național. Ar trebui să avem încredere în procesul de europeneizare, însă aceasta nu înseamnă uh, că trebuie eliminată diversitatea. Ar trebui să menținem o linie pro-europeană, însă care în același timp să permită ca diversitatea să rămână o valoare și să nu confundăm diversitatea cu o slăbiciune sau uh, prea mare laxitudine. Deci, referitor la Uniunea Bancară, uh, am auzit că s-a discutat aici problema conglomeratelor. Ați spus, domnule Bernardino, că e nevoie de o clarificare. Însă aș vrea să vă întreb, puteți să ne spuneți mai clar ce doriți dumneavoastră? Care sunt regulile, structurile, regulile pe care le doriți? Un ultim comentariu. Care sunt problemele cu care v-ați confruntat atunci când ați lucrat între nivelul european și supervizorii naționali. Dacă ne îndreptăm spre o uniune bancară, iată că ne confruntăm mereu cu aceleași probleme cu care ne-am confruntat și în cadrul uh, stres testului. Deci avem nevoie de un acces la datele uh, directe, așa cum îți spuneam, spunea domnul Andreea, și e un lucru pe care trebuie să analizăm cu foarte mare seriozitate și vreau să vă întreb dacă v-ați mai întâlnit și cu alte probleme atunci când ați cooperat cu autoritățile la nivel național și care sunt structurile de care avem nevoie. Și ultima chestiune. Doresc să știu care sunt activitățile prevăzute pentru AEB în ceea ce privește protecția activităților consumatorilor și salut faptul că doriți să faceți mai mult, însă dacă ne-ați putea detalia uh, ce anume aveți de gând să faceți. Mulțumesc. Iorcan Clute. Mulțumesc, Sharon. S-au spus multe. Ați menționat cele două niveluri de cooperare, mai întâi la, în plan orizontal între cele două instituții și în plan vertical între dumneavoastră și autoritățile naționale. Pe mine mă interesează următorul aspect. Unde întrezăriți lacune și unde spuneți că există uh, o nevoie de îmbunătățire? Asta mă interesează în termeni foarte concreți. Și o a doua întrebare către cei trei uh, experți. Instrumentele pe care vi le-au conferit politica vă pentru a vă face datoria. Sunt ele suficiente, sunt suficient de ferme sau uh, credeți că ar trebui revizuite? Pentru că acum suntem într-o etapă în care testăm cum funcționează lucrurile, iar dumneavoastră sunteți uh, într-o etapă incipientă și de aceea aș vrea să îmi spuneți ce ar trebui corectat. Iar în ceea ce privește Uniunea Bancară, deja domnul Enria a, a vorbit despre acest subiect, dar eu aș vrea să știu dacă într-adevăr este de bun simț să separăm uh, AEB uh, și BC și supervizarea. Pentru că atunci când există două instituții e nevoie de coordonare și concertarea eforturilor. E oare util să facem totul pe două niveluri în plan european? Am mari dubii legat de asta am și o a treia întrebare către domnul Bernardino. În presa germană am citit că Solvency 2 trebuie amânat uh, ca implementare, dar cum comentați dumneavoastră asta? Mulțumesc! Anipodimata Mulțumesc, Sharon. Mulțumesc, uh, domnilor președinți. Aici mă vedeți în sală. O supraveghere bancară eficientă nu trebuie doar să prevină viitoarele crize, ci și să asigure o finanțare uh, adecvată a economiei reale. Mă interesează ce se întâmplă la AEB, mă interesează un răspuns din partea reprezentantului, dar sigur că uh, aștept și reacții din partea celorlalți, am emis o recomandare la finele lui 2011 solicitând recapitalizarea băncilor și subliniind că deficiențele de capital bancar înfrânau colectarea de fonduri și asta a dus la un declin abrupt al finanțării economiei reale. Dar să ținem cont și de faptul că, potrivit datelor dumneavoastră, 95% din uh, uh aceste scăderi, din uh, aceste scăderi au fost din cauza acțiunilor de capital directe, împrumuturilor uh, uh, individuale și așa mai departe. Am citit uh, răspunsul scris pe care l-ați făcut către comisia noastră. Uh, Ne-ați spus ce trebuie să se întâmple cu frâna de mână pe impozite, cu plățile directe și așa mai departe, dar uh, Uh, noi suntem îngrijorați că aceasta nu este o opțiune fiabilă din cauza consolidării fiscale. Vă întreb, ce politici trebuie implementate sau instrumente pentru ca sectorul bancar să, uh, să injecteze lichidități către economia reală și pentru ca piața de capital și refinanțarea să fie o uh, adevărată opțiune, dată fiind urgența? Și ce se întâmplă cu IMM-urile care se confruntă cu obstacole foarte mari în ceea ce privește accesul la piața de capital comparativ cu marile întreprinderi? Mulțumesc! Aceeași ordine pentru răspunsuri sau în ordine inversată? La fel, deci, vă rog. Permiteți-mi să răspund la câteva dintre comentariile făcute. În primul rând, în ceea ce privește Uh, componența uh, grupului de consultare cu părțile vizate. Am uh, cooperat cu AVMP pentru a avea uh, un echilibru geografic, o bună reprezentativitate și egalitate de gen. Am ținut cont și de interesul consumatorilor și vreau să vă spun că suntem foarte mulțumiți de reprezentativitate președintele reprezintă comunitatea investitorilor, iar eu cred că dacă vrem mai multă implicare mă scuzați, și știm că sectorul financiar este unul puternic și cu mai multe resurse, trebuie totuși să privim către componenta forului de reglementare. Iar eu cred că acesta este domeniul în care, către care trebuie să privești dacă vrei o componență diferită. Eu cred că reprezentarea, reprezentativitatea, mă scuzați, a fost uh, foarte bună și în ceea ce privește nivelul consumatorilor. Compoziția orizontală. Noi am progresat foarte bine în, trecut, în uh, ultimul an și jumătate. În același timp, eu cred că acest uh, comitet colectiv nu va fi foarte puternic față de lumea din exterior. Așa că noi am atins acum uh, uh, viteza de croazieră, dacă vreți, pentru cooperarea orizontală. Dar eu cred că, din perspectiva noastră, nivelul de acum este totuși satisfăcător. Cu privire la cooperarea uh, dintre AEVMP și personalul de aici și autoritățile naționale, Vreau să subliniez că vrem să ne îndreptăm către o finanțare deplină din fonduri comunitare, fie uh, ținând, uh, ținând cont de componenta industrială, fie prin alte măsuri. Astăzi, în plan național, când se votează pentru mai multe activități pentru AVMP, se votează în același timp și pentru un buget redus pentru ceilalți. Eu cred că noul sistem de supraveghere nu este un sistem în care Europa să ia mai mult din plan național, ci consolidează ambele niveluri, cel comunitar și cel național. Așa că cei din Consiliul Director sunt într-o poziție foarte dificilă, trebuie să sporească bugetul ESMA uh, și în același timp să țină cont ce se întâmplă și cu regulamentul pe vânzări pe descoperiri din plan național, și uh, realizează că e nevoie să intervină mult mai mult uh, acolo, în plan național. Doresc să mă axez pe legislația sectorială acum. Au existat uh, câteva comentarii și întrebările scrise față de nevoia de a avea mai multă protecție a consumatorilor și trec acum la acest capitol. Putem să facem multă supraveghere, dar ideea este că nivelul sectorial trebuie să ne ajute. MIFID 2 e un instrument foarte bun, însă vreau să vă spun că avem nevoie de prerogative pentru a interzice anumite produse sau activități și este uh, un lucru care se va întâmpla sigur în mod excepțional, dar e important să avem această posibilitate. E important de asemenea să uh, avem uh, marjă de manevră și în ceea ce vește stimulentele financiare. Știți că avem uh, remunerare pentru firmele de investiție, dar avem nevoie de stimulente financiare și pentru cei care uh, oferă un produs Știți că acest produs de consiliere este la ora actuală mult prea influențat de stimulentele financiare, deci nu putem să rămânem la acest model, nu putem să uh, îi compensăm pe supervizor dacă stimulentele inițiale nu sunt corecte. Deci trebuie să ne mișcăm către un model transparent cu publicare de informații. Ne va fi foarte dificil însă să oferim compensații pentru aceste stimulente care de fapt nu sunt corecte sau cel puțin nu merg în direcția potrivită. Uh, dat fiind limitarea uh, timpului alocat, mă opresc aici. Următorul vorbitor. Foarte multe subiecte interesante și o să încerc să fiu succint. La uh, discuția cu părții interesate am încercat să um, ajungem la un echilibru. Știu că unele grupuri cu părți interesate, uh, unde participă sindicatele și uh, consumatorii, nu sunt uh, satisfăcute, au depus plângeri la ombudsman și așteptăm acum un, o evaluare din partea acestuia, după care vom regândi lucrurile. Dar subliniez faptul că grupul părților interesate nu este singurul canal de interacțiune. Noi am stabilit uh, întâlniri uh, regulate cu două cercuri, arătând că suntem deschiși la conținut nou și până acum lucrurile funcționează bine. După ce vom obține feedback și de la ombudsman, vom uh, regândi abordarea. Vom regândi componența grupului de părți interesate, dar vreau să laud ceea ce au făcut aceștia până acum pentru noi. Eu cred că e vorba de un grup bun, frumos, diversificat, diversificat care contribuie la ceea ce facem noi. Cu privire la diversitate versus uniformitate, eu sunt de acord cu maniera în care dumneavoastră, domnule Gigold, ați punctat problema. Cred că aceasta și este abordarea noastră. Cu privire la obligația de raportare, uh, noi încercăm să începem cu o, cu o gamă largă, incluzând și micile instituții, dar la consultări am realizat că aceste norme au impact asupra uh, nivelul național și asupra sectorului băncilor mici, așa că acum încercăm să uh, ne schimbăm strategia. E foarte important să ținem cont de faptul că multe informațiile pe care le cereți la IFRS uh, sunt uh, valabile și pentru lacuna națională. Dar este un lucru pe care îl preluăm la bord și pe care îl vom dezbate. Cu privire la conglomerate, noi uh, ne revizuim atitudinea față de conglomerate și vă invit să participați în același proces. Adică să facem o revizuire într-adevăr fundamentală. Eu încerc să văd dacă directiva conglomeratelor ne ajută în vreme de criză, pentru că până la urmă faptul că am avut aceste proviziuni ne-a ajutat sau nu? Am avut câteva conglomerate care practic s-au um, dus pe fundul mării. Și prin prisma Uniunii Bancare, acest subiect a devenit foarte important și trebuie să ce se întâmplă cu acest act normativ. Impresia mea este că legislația deocamdată nu este suficient uh, de fermă pentru a schimba ceea ce se întâmplă în marile uh, complexe. Cu privire la protecția consumatorilor, după cum uh, ați spus, există două uh, Uh, mari domenii de activitate în ceea ce privește creditele ipotecare odată. În curând vom avea uh, niște linii directoare cu privire la acestea și un alt subiect extrem de sensibil în vremurile de criză se referă la gestiunea uh, regională uh, ce ține cont de problemele cu care se confruntă anumite bănci în activitatea de creditare. AVMP acționează și în sectorul ETF, dar are o altă abordare față de noi, o abordare complementară. Noi furnizăm ETF-uri și în același spirit vom face un raport în ceea ce privește produsele structurale și Um, contrastul din, față de produse diferențiate. Ce mă îngrijorează pe mine este că noi am făcut presiune asupra băncilor să sporească capitalul, iar băncile s-au confruntat cu mari probleme de finanțare, ceea ce înseamnă că și-ar fi, ar fi putut profita de poziția lor puternică pentru uh, o distribuire de capital uh, uh, de risc către consumatori. Așa că eu cred că trebuie să nu pierdem din vedere acest aspect și, sigur, vom discuta despre asta săptămâna viitoare la Consiliul Director. Cu privire la lacunele ce pot să apară, permiteți-mi să spun că dumneavoastră ne-ați oferit prerogative foarte importante în ceea ce privește medierea, încălcările legislației, protecția consumatorilor și situațiile de urgență. Aceste prerogative importante sunt strâns legate de existența uh, regulamentelor. Până acum însă a fost foarte dificil să activăm aceste prerogative pentru că în ceea ce este sectorul bancar deocamdată nu avem uh, regulamente în vigoare, deci nu avem norme direct aplicabile. Așa că aceasta este o problemă foarte importantă. În unele cazuri, am impresia că ori avem un instrument soft, prin care încercăm să convingem autoritățile naționale să coopereze, sau un instrument de tip bazuca, un instrument absolut brutal, prin care obligăm autoritățile naționale să uh, vină în întâmpinarea noastră. Iar eu nu cred că această, această atitudine are un aport pozitiv la întreaga dezbatere. De asemenea, vrem să ținem cont și de guvernanța autorităților. La ora actuală suntem într-o etapă de tranziție între o structură de uh, comisie și uh, una de autoritate adevărată. Uh, ceea ce se întâmplă cu pachetul pentru Uniunea Bancară, unde se stipulează existența unor paneluri independente, reprezintă o abordare foarte interesantă care poate ar trebui avută în vedere. Cu privire la finanțarea economiei reale, vă mulțumesc că ați uh, adus uh, în discuție acest subiect. În primul rând, subliniez că doar o parte infimă din uh, sumele primite sau vehiculate astăzi sunt uh, mai bune decât uh, um, parte, mare parte din măsurile de capital. Iar în ceea ce privește reducerea împrumuturilor, aceasta este limitată, cred că este de 0,8%. Uh, mare parte vine din partea, mare parte provine de la autoritățile de stat. Așa că în recomandările noastre nu avem uh, un efect de uh, levier direct. E vorba de două domenii. Odată avem domeniul bancar global, uh, tranzacționarea de instrumente financiare, domenii care evoluează foarte rapid și, în mare parte, domeniul bancar global e uh, alimentat de dolar și răspunde la piață, dar, în al doilea rând, uh, avem și efectul de levier în acele țări care se confruntă cu un stres din cauza datoriei suverane. În mare parte, totul este ghidat de cerere. Bineînțeles că sectorul bancar devine din ce în ce mai restrictiv și are o atitudine din ce în ce mai prudențială. Ce sugerez eu? Să fim foarte prudenți pentru că e clar că avem nevoie de un efect de levier. Am uh, intrat în uh, această criză cu un nivel foarte scăzut și trebuie să ieșim din, creză, din criză cu un nivel uh, scăzut, prin efectul de levier. Injectarea de capital e foarte bună, um, de asemenea, e, există și alte măsuri, mai ales în ceea ce privește activitățile pe piețele de capital, care pot să ne ajute în acest sens, dar reducerea um, valorilor activelor este o altă măsură care nu a fost implementată complet până la ora actuală. Reducerea împrumuturilor, în schimb, e o măsură proastă. Eu cred că trebuie să existe un echilibru în tot ceea ce facem, așa că să ținem cont de asta. Cu privire la împrumuturile către IMM-uri, noi am trimis un raport către comisie cu ce considerăm noi că ar trebui întreprins în această situație suntem la dispoziția Comisiei pentru orice dezbatere. Practic, opinia noastră este următoarea. E riscant să încercăm să ajutăm uh, uh, sau să stimulăm împrumutarea către IMM-uri prin uh, reducerea, prin intervenirea la nivelul riscului bancar. Mai bine ajutăm IMM-urile prin alte metode uh, de, de, de utilizarea capitalului, mai ales în această vreme de criză. Pentru că criza este momentul în care constrângerile față de împrumuturile către MM-uri sunt uh, enorme și acum trebuie să, reveni, să intervenim. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, tu apuci pus să răspunzi la toate întrebările interesante. Următorul vorbitor. Mm-hmm. Gabriel, voi încerca și să răspund la principalele răspundere în legătură cu um, grupurile de consultare cu părțile interesate și colegii au răspuns. Noi uh, am încercat să obținem uh, un grup echilibrat uh, și să găsim persoane cât mai competente bineînțeles, uh, depinde de nivelul resurselor și uh, um, reprezentanții consumatorilor trebuie să fie suficient de bine reprezentați. reprezentanții uh, industriei au resurse necesare, dar nu neapărat și reprezentanții consumatorilor. La inițiativa noastră am um, dezvoltat note simple în legătură cu diferitele aspecte, cum ar fi solvabilitatea 2, pentru a le aj a ajuta să participe la discuții și să ne dea feedback din perspectiva consumatorilor. Iată uh, cum pregătim um, activitatea acestor grupuri pentru a stimula discuții um, utile și uh, cooperăm bine uh, cu aceste grupuri. În legătură cu Banca Europeană și conglomeratele financiare, cu, uh, cu Uniunea Bancară, mă scuzați, și conglomeratele financiare. Eu cred că trebuie să se înțeleagă mai bine um, ce dorim de la conglomeratele financiare. Este clar că Banca Centrală Europeană nu poate să aibă prerogative directe pentru companiile de asigurări conform tratatului. Um, poate să se facă o supraveghere sub, eh, complementară la nivel de conglomerat dacă acestea sunt companii de asigurări, dar nu știu exact cum se pot aplica um, aceste principii. E important să mm, avem și poziția um, celor din lumea asigurărilor, de exemplu. Modele interne. Intrăm acum în solvabilitate 2 cu perspectiva aprobării unor modele uh, interne pentru recunoașterea capitalurilor. Apar deja dificultăți în uh, relația dintre autorități în această perioadă dinainte uh, de uh, depunerea dosarelor. Eu cred că trebuie să uh, se dea mai multe prerogative uh, organismului EOPA pentru a um, putea clarifica lucrurile. Și cred că trebuie să se poată discuta și cu Banca Centrală Europeană um, pentru a aborda interesele conglomeratelor. În ceea ce privește accesul la datele individuale, bineînțeles avem acces la datele individuale în anumite domenii, dar autoritățile naționale de, de supraveghere trebuie să respecte strict legile și regulamentele. Ar fi, bineînțeles, foarte bine dacă în momentul în care se revizuiesc regulamentele să ni se spună clar, de exemplu când facem uh, evaluări de impact, se pot transmite um, informații um, autorității pentru asigurări și pensii. Nu putem să avansăm, dacă ne facem propriile uh, anchete, să avem un dialog direct cu companiile de asigurări. După cum am spus la început, în legătură cu protecția consumatorilor și aceste prerogative de la articolul 9, cred că este un element foarte important, pentru că dacă nu, punem, dacă nu există în legislația de bază posibilitatea de a acționa, uh, de a interzice produse sau de a pune restricții pe produse, există o așteptare că nu putem uh, să ne... Uh, este o așteptare pe care nu, de care nu ne putem achita dacă nu se schimbă legislația. Un alt aspect care poate fi îmbunătățit în legătură cu pensiile, în legătură cu aceste produse individuale de al treilea pilon, unde ex- nu există o abordare europeană, eu cred că e nevoie de mai multă transparență aici. În cadrul securității sociale la nivel european. Și ar fi foarte bine să avem uh, prerogative în acest domeniu, uh, așa cum a recomandat de altfel grupul de consultare uh, în legătură cu pensiile. În legătură cu Solvabilitate 2, un proiect care există de mult, nu este de responsabilitatea mea, Uh, aplicarea acestuia, dar pot să spun că am auzit că că Parlamentul, Comisia și Consiliul trebuie să stabilească cât de repede um, un program clar care să transmită semnalul că Directiva Solvabilitate 2 va fi aplicată. În ceea ce privește pachetul de garanții pe termen lung și produsele de garanții pe termen lung, ne bucurăm uh, că mm, ni s-a oferit posibilitatea de a face o evaluare și să transmitem recomandările și rezultatele instituțiilor. O vom face în mod independent, dar trebuie să spunem foarte clar că nu putem, reveni, nu putem da înapoi. Avem acum uh, solvabilitate 2 și vă spun clar că nu, nu, nu este suficientă pentru a face față tuturor riscurilor care există. Dacă uh, analizați majoritatea riscurilor, cele mai complicate acum nu sunt uh, abordate de cerințele de capital din solvabilitate 1. Deci avem nevoie de un program de aplicare a solvabilitate 2 cât de repede, de o soluție practică, pentru că și la nivel internațional este fundamental acest lucru pentru Uniune. Trebuie să fim credibili uh, la nivel mondial. În ceea ce privește uh, modul în care asigurările și pensiile pot să participe la finanțarea economiei. Dorim să existe posibilitatea ca fondurile de asigurări și pensii se poate să investească pe termen lung, dar trebuie să facă acest lucru într-un cadru de reglementare sănătos. Cel mai prost lucru pe care îl putem avea pentru finanțarea economiei este să existe percepția că, reducând cerințele din partea companiilor de asigurări și pensii, facem ceva bine pentru creșterea economică. Am văzut în alte domenii care este rezultatul. Uh, unor astfel de măsuri. Avem nevoie de creștere, dar de, de una durabilă. Și creșterea durabilă nu poate să se bazeze decât pe condiții de reglementare sănătoase pentru actorii de pe piața financiară. Și asigurările și pensii, companiile de asigurări și pensii ca actori uh, vor fi, bineînțeles, entități care vor ajuta în momentul respectiv la finanțarea economiei. În ceea ce privește capitalul de risc și așa mai departe, aceste instituții se vor implica dar haideți să nu provocăm mai multe riscuri, mai multe crize decât uh, am avut deja. Haideți să tragem învățăminte din această criză. Mulțumesc! Mai avem încă două runde de întrebări, deci vă rog fiecare pe scurt. Urmează Peter Skinner, uh, Eva Strayok și Vicky Ford. On extra... Mulțumesc. În ceea ce privește extrateritorialitatea, credeți că aici ar trebui să intervenim cu legislație ex ante sau ex post? Și care ar fi punctul dumneavoastră de vedere? În ceea ce privește finanțarea dumneavoastră, ați arătat că există o alegere dacă e nevoie de o taxă europeană 100%, atunci cum ați putea o ajuta, cum ați putea o folosi dumneavoastră și în ceea ce privește pensiile pentru Gabriel? Se spune pe pagina dumneavoastră web că vorbiți despre pensii uh, personale. Aceasta înseamnă că sunt mai bune acestea și în ceea ce privește solvabilitatea 2, înseamnă că se preferă solvabilitatea 1 la nivel european. Sunteți de acord cu această părere? Mulțumesc! Ivo, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. A, o întrebare pentru domnul Andreea Enria. Domnule președinte, ținând cont de faptul că acest sistem de supervizare unic care implică BCE-ul, um, autoritatea dumneavoastră ar fi responsabilă pentru definirea și implementarea manualului unic pentru băncile celor 27 de state membre. Care este părerea dumneavoastră? Cum puteți asigura că procesul de luare a deciziei la nivelul um, autorității dumneavoastră nu va face ca membrii care nu aparțin Uniunii să se confrunte cu noi probleme față de cei care aparțin acestui sistem. Vicky Ford, te rog, mulțumesc. Și eu am o întrebare pentru domnul Andreea. Ați vorbit despre reguli riguroase și m-am bucurat foarte mult să vă aud așa, pentru că de fiecare dată când am vorbit cu comisari și cu diverse autorități, am întrebat despre implementarea Basel 2 și să învățăm din lecțiile trecutului, să încercăm să avem, dacă e posibil, niște acorduri la nivel internațional. Eu eram îngrijorată dacă nu, cumva vreți să spuneți că există un singur set de reguli pentru UE și reguli mai uh, laxe pentru cei din afara Uniunii Europene, pentru că acest lucru nu l-aș putea accepta. Câteva întrebări pentru dumneavoastră. În legătură cu negocierile, dacă dumneavoastră uh, luați textul așa cum este el la Consiliu asupra cerințelor uh, de capital, atunci Basel s-ar aplica pentru capital sau nu? Pentru că ați vorbit de vreo 300 de diferențe între cele două texte. Și dacă acest lucru s-ar întâmpla, atunci ar conta, de exemplu, dacă băncile mari ar trebui să aplice, iar băncile mici nu? Contează? Vi se pare că e important? În al doilea rând, în legătură cu lichiditățile. Uh, am primit un text din partea comisiei și așteptam din partea dumneavoastră uh, să faceți o evaluare. Se pare că comisia a șters toate standardele la care făceam refer referință. Poate au dreptate, dar au șters pur și simplu tot, uh, cu până și cuvântul transferabil pentru active, chiar și anexele. Deci întrebarea este dacă comisia a luat legătura cu dumneavoastră înainte de a face așa ceva și înainte de a ne face noi propuneri care să ajungă la Parlament. În ceea ce privește aterizarea pentru IMM-uri, pentru cerințele de capital. Cred că ați partajat aceste informații cu comisie, dar eu, unul, eu una n-am văzut această informație, deci aș vrea să o am de la dumneavoastră. Pentru mine este foarte important să fiți cu adevărat independenți. Și întrebările pe care le-au pus colegii mei, ce s-ar întâmpla dacă vom avea astfel de voturi. Cum veți menține independența dumneavoastră dacă un supervizor va controla majoritatea voturilor? Ce se va întâmpla cu independența? Mulțumesc! Dacă reușiți să nu depășiți 5 minute la dispozi- pe care le aveți la dispoziție, poate vom reuși să terminăm la timp, spune președinte. Vă rog, vă dau cuvântul. Am să încep cu problema extrateritorialității. Aceasta este în mod clar legată de interconectarea între piețele financiare. Partea slabă, partea contrapartidă a extrateritorialității este a avea un sistem egal pentru toată lumea. Deci firmele din afara Uniunii Europene care oferă servicii în Uniunea Europeană să îndeplinească aceleași cerințe. Deci setul de reguli să fie egal și pentru cei din afara Uniunii Europene și pentru cei din UE. Avem aceleași cerințe și pentru firmele non-europene ca și pentru cele europene. Deci, această extrateritorialitate este de neevitat în piețe interconectate ca ale noastre, de exemplu cu Statele Unite. Și Europa face același lucru atunci când există o firmă de investiții alternativă care vine din afara Europei și vine la noi, în primul rând le cerem să îndeplinească aceleași cerințe care se aplică și firmelor europene. Aceasta este situația normală. Însă apar probleme în două cazuri. Atunci când există diferențe în diverse părți ale lumii în legătură cu legislații care nu sunt convergente și uh, în acest caz e important să lucrăm la nivelul G20 și un al doilea caz în care apar probleme este atunci când noi spunem dacă consideri că sistemul unei țări terțe este echivalent cu sistemul uh, european, atunci trebuie să ai încredere în sistemul acelei țări terțe. Și aici avem o dezbatere foarte uh, importantă pentru că vorbim, de exemplu, cu partenerii noștri americani să vedem ce consideră ei și de ce nu sunt uh, încrezători în supervizarea europeană, de exemplu. Și problema pentru firmele europene este nu că ele sunt supuse supervizării europene, ci și că acestea sunt supuse supervizării din partea Statelor Unite. Lucrăm uh, din greu în acest domeniu, alături de Comisie, pentru a rezolva problema acestui model, avem uh, susținere și din partea colegilor uh, asiatici, care sunt foarte dornici să lucreze la acest model de recunoaștere reciprocă, dar, pe de altă parte, ar fi corect din partea mea să spun că e o problemă foarte dificilă să-i convingem, în special pe colegii noștri americani. Și lucrăm din greu și s-au înregistrat totuși câteva progrese și în acest domeniu. Referitor la problema finanțării. După cum spuneam, trebuie să ne îndreptăm către o finanțare 100% care să nu fie din partea autorităților naționale. Acesta este punctul esențial. Și probabil că vom avea un mix care va veni o parte din partea industriei și o parte din bugetul european. Agențiile de rating nu vom colecta fonduri directe de la aceste agenții, și cred că e foarte acceptabil să avem, de exemplu, o taxă pentru participarea pe piață. Nu știu dacă există a, o bază juridică clară pentru a avea o astfel de taxă, pentru a o implementa să vedem ce se întâmplă și cu autoritățile naționale. Am putea utiliza un mix, de exemplu, 80% la nivel național, 20% la nivel european. Oricum, această taxă ne-ar putea da competențe suplimentare. Îngrijorarea cea mai mare este dacă putem identifica acel participanți pe piață de la care să colectăm aceste fonduri. Acestea erau comentariile pe care doream să le fac. Mulțumesc! Andreea, au fost uh, câteva întrebări pentru tine, te rog. Mulțumesc. În legătură cu luarea deciziilor la nivelul autorității noastre, Articolul 42 al regulamentului arată că cei care se află în Consiliul de Administrație ar trebui să lucreze în interesul european și n-ar trebui să primească instrucțiuni sau sfaturi de la autoritățile europene sau naționale. Deci, într-un fel, avem o oarecare reprezentare națională care creează totuși uh, câteva tensiuni. Iar ideea Comisiei de a preda anumite domenii pentru, către grupuri de experți independenți care să nu facă această târguială politică, deci experți care să aplice standarde corecte și proceduri bune. A, cred că ar trebui să analizăm mai mult această posibilitate și felul în care ar putea funcționa, astfel încât să a, evităm eventualele coaliții de supervizare care ar putea apăra și care ar putea influența într-un fel sau altul deciziile. Aceasta este părerea mea și cred că și Comisia a făcut deja câțiva pași în acest sens care ar trebui uh, să avanseze mai mult. Referitor la standardele internaționale și îndeplinirea lor, după cum știți, Comitetul de la Basel realizează evaluarea implementării, procesul de peer review. Va trebui să așteptăm rezultatele acestei evaluări. Există însă domenii în care textul Uniunii Europene mm, se diferențiază de textul de la Basel și există motive de îngrijorare pentru că, pentru că ei evaluează peste 8.000 de bănci, iar altele se bazează pe băncile naționale. Deci ar trebui să ne întrebăm în special ce se întâmplă cu capitalul. Aceasta este principala mea îngrijorare pentru că înțeleg că avem nevoie de a, niște cerințe foarte clare pentru cooperarea între bănci, de trebuie să ne asigurăm că aceste instrumente care se utilizează sunt puternice din punct de vedere al flexibilității plăților, al solvabilității și așa mai departe. Și cu cât mai puțină flexibilitate, cu atât mai bine pentru noi. Eu unul, așa cum am spus și anul trecut, susțin faptul că Autoritatea Europeană Bancară susține aceste instrumente de capitalizare. În ceea ce privește lichiditățile, lucrurile stau cu totul altfel. Comisia a cooperat cu noi, pot să spun acest lucru cu claritate, am avut o cooperare foarte constructivă, iar la lichidități trebuie să se ajungă la un echilibru foarte dificil de găsit, pentru că, pe de o parte, avem nevoie de cerințe foarte clare pentru bănci în ceea ce privește lichiditățile, iar, pe de altă parte, trebuie să evităm ca aceste cerințe puternice să oprească fluxul de bani și de credite de pe piața bancară. Există deja o reflexie în acest sens la nivel internațional și cred că ar fi înțelept să așteptăm ceva timp, să vedem ce se va întâmpla. Dumneavoastră aveți un raport care va apărea la anul pentru a vedea dacă se mențin aceste cerințe. Noi am colectat date deja băncile centrale naționale și după aprobarea standardelor am preluat rapoarte de la mai multe bănci pentru a putea ajusta propunerea noastră pe care să vă trimitem a, dumneavoastră. În legătură cu independența, cred că m-am pronunțat deja mai devreme, așa că mă opresc aici. Mulțumesc. Vom... Putem să negociem asta în săptămânile următoare. Și știu că comisia trebuie să vă raporteze în fața noastră, nu neapărat public, să vă spună dumneavoastră și supervizorilor ce se întâmplă cu lichiditățile. Sunteți de acord cu ceea ce au schimbat ei sau uh, oare trebuie să revenim pentru o discuție mai în detaliu? Pentru mine e foarte important să ne asigurăm că în legislație vom avea un mandat pentru AEB pentru a emite niște standarde tehnice de colectare de date cu privire la lichidități în etapa interimară. Nu este vorba de raportarea cu privire la stadiul uh, consolidat, ci e vorba despre uh, raportul pe cerințe. Așa că eu cred că avem acest mandat și că mandatul este suficient de amplu pentru a ne permite să colectăm informații cu privire la o serie de variate instrumente, astfel încât să putem să ne calibrăm uh, eforturile. Deja am transmis un semnal industriei că există intenția de a interveni și cu um, capital, cu um, uh, creditele de uh, împrumut, cu creditele ipotecare și așa mai departe, dar deocamdată insuficient. Domnul Bernardino, în ceea ce privește extrateritorialitatea, Peter Skinner, sigur că vrem standarde globale um, și în ceea ce privește asigurările, da, dar uh, lucrăm uh, asidu pentru a avea standarde globale robuste. Pentru că asta ar fi soluția perfectă, nu-i așa? Între picături trebuie să nu pierdem din vedere protecția consumatorilor. Așa că niște echivalențe sunt necesare pentru a avea mai multă supraveghere globală și uh, pentru a vedea cum evoluează dependența de terțele state. Noi avem o evaluare a echivalențelor, deja am finalizat proiectul cu Elveția, Bermuda, insulele Bermuda și Japonia. Acum uh, analizăm și posibilitățile de uh, a coopera și cu alte țări, uh, SUA, să vedem exact care sunt uh, similitudinile și care sunt diferențele și să știți că ne vom consulta pentru a vedea exact care sunt uh, lucrurile care ne separă și cele care ne unesc. Eu cred că suntem uh, uh, foarte bine pregătiți, dar până la urmă mai bine așteptăm să avem standarde robuste cu privire la asigurare în plan global. Cu privire la finanțare și la finanțarea de 100%. După cum am spus, aș prefera să am o soluție pe 100% finanțare. Dar, pe măsură ce trece timpul, poate că vă gândiți să oferiți mai multe uh, puteri de supraveghere directă a autorităților de supervizare eu nu cred că asta ne-ar pune sub semnul întrebării independența, ci cred că trebuie să avem prerogative adiționale. Pensiile. Am trimis avizul nostru către comisie și acum facem o primă evaluare în domeniul uh, pensiilor vom obține date din partea diferitelor fonduri de pensii din Uniunea Europeană. Vom face asta uh, în prima parte a anului următor și va fi un pas important către evaluare pentru a vedea ce se întâmplă cu ideile și intențiile noastre cu privire la fondurile de pensie din alte state, dacă putem să le introducem în acest bilanț holistic, în ce termeni practici discutăm și cum putem să avem o supervizare bazată pe risc. O să fiu sincer, și o să vă spun că avem nevoie de un test de realitate și pentru pensiile ocupaționale. Putem sigur să ne prefacem că totul e bine, dar e fals. Avem riscuri, avem uh, aceste scenarii cu o rată scăzută a dobânzilor, care este un scenariu horror pentru uh, pensii și există doar două căi. Ori uh, mușamalizăm totul și ne prefacem că totul e bine, pentru ca mai târziu să explodeze lucrurile, ori facem un test al realității acum. Asta nu înseamnă că atunci când facem calcule și când prezentăm lucrurile sau riscul mai transparent, că trebuie să facem o recapitalizare a fondurilor imediat. Dar Asta impune ca ambele părți, lucrători și angajatori, să fie de acord cu o mai mare transparență, să vadă care sunt riscurile și cine le suportă. După care vin stimulentele de a lua măsuri, de a, uh, măsuri preventive și de a ține promisiunile de pensie. Pentru că există aceste promisiuni care, despre care zic eu că probabil nu sunt fezabile. E foarte dificil dar eu cred că e răspunderea mea să subliniez asta și eu uh, o fac ori de câte ori am uh, ocazia. Dacă ați uh, citit mesajele mele, deja știți asta. Așa că, clar, e nevoie de un test al realității și eu cred că e un aspect fundamental pentru Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimii trei vorbitori, Ole Ludvigson, Antolin Sanchez și, ca să fie și mai distractiv, eu. Mulțumesc! Negocierile pe uh, acest subiect trebuie să fie finalizate în toamnă, dar deocamdată există mari diferențe de opinie. Câte resurse vor fi necesare pentru autoritățile europene de supervizare? Noi suntem de părere că trebuie să consolidăm bugetul foarte, foarte serios. Asta este o cerință. Însă Comisia și Consiliul vin cu argumente pentru reduceri bugetare pe aici, pe acolo. Am o întrebare către toți trei invitații noștri. Consiliul a sugerat reduceri, dar dacă, și dacă acestea vor fi uh, implementate, mă întreb cu ce consecință pentru activitatea dumneavoastră. Adică, uh, ce oportunități de a vă finaliza mandatul veți mai avea. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră? Va trebui să vă reduceți standardele în anumite domenii? Deci cu ce urmări vor avea loc aceste reduceri? Dumneavoastră ne-ați spus care sunt nevoile bugetare în primăvară. Iar, în consecință, Comisia a sugerat niște cifre care sunt cu mult sub cele pe care le planificasem noi inițial care este starea lucrurilor la ora actuală și care sunt uh, necesitățile bugetare reale. Credeți că situația e acum aceeași ca în primăvară sau, uh, da, sau s-a schimbat? Și dacă da, de ce? Antolin. Mulțumesc. Mulțumesc. Am două întrebări. Una în legătură cu stabilitatea financiară și cea de-a doua în legătură cu consumatorii. Referitor la prima, aș dori să știu cum sprijiniți acele țări care uh, se află acum în cadrul unor programe de uh, ajutor financiar și în ceea ce privește consumatorii există trei cazuri diferite. În primul rând, participările preferente uh, pentru Spania, Acestea sunt niște produse foarte complexe, cu risc ridicat, mă refer acum la ESMA, pentru cei care fac mari economii. Și la ora actuală există uh, mii de cazuri care s-au prezentat pentru arbitraj. Iar autoritățile europene, atunci când nu există niște orientări foarte clare, nu, se, nu știu ce să facă și trebuie rezolvat fiecare caz în parte. A, o a doua întrebare se referă la ipoteci. La ora actuală ne aflăm uh, într-un trialog în legătură cu directiva referitoare la creditul ipotecar și acestea cred că au legătură cu a, uh, această directivă, inițiativele dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă ați prevăzut ceva și cred că dacă v-ați gândit la așa ceva, ar fi bine să țineți cont și de uh, lucrările preliminare la această directivă. O ultimă întrebare referitoare la IOVA. Anul trecut ați uh, prezentat un raport în legătură cu educația financiară. Nu știu dacă aveți niște concluzii care ar putea fi utile și pentru noi pe care mulțumesc. My turn. Um... E rândul meu. Mai am și eu întrebări legătură cu Uniunea Bancară și directiva privind cerințele de capital. Andreea, ceea ce mă îngrijorează pe mine pentru că și ai fost și tu prezent la ședința ECOFIN, având în vedere că nu se mai poate da înapoi în legătură cu Uniunea Bancară, pentru că pornim uh, cu un organism unic de supraveghere, care va fi Banca Centrală Europeană, care va fi legătura cu fondurile suverane. Pentru că apoi vom avea um, un alt pachet legislativ care apoi va crea un cadru. Deci, pe de o parte, trebuie să adoptăm o legislație care dă prerogative băncii centrale europene, în timp ce statele membre din zona euro sunt, uh, um, fac parte din această entitate. Și statele membre, parlamentele naționale vor dori să fie implicate. Și apoi, Și apoi, dacă se aplică mecanismul european de stabilitate, um, statele membre vor ști uh, cum vor fi abordate fondurile suverane, nu ca și alte bănci. Și uh, nu dorim uh, să ne confruntăm din nou cu situația în care, dacă apare o nouă criză sistemică, să nu fie uh, suficienți bani disponibili pentru a interveni uh, la toate, uh, pentru toate băncile uh, din zona euro care au nevoie de asta, la nivelul la care au intervenit statele membre pentru a-și ajuta băncile proprii uh, în cadrul crizei actuale. Deci aș dori să știu mă asigur că această uniune bancară ne va oferi cu adevărat uh, avantaje, să nu cumva să nu ne atingem obiectivele și în același timp să fi distrus piața unică. Un alt aspect pe care l-ați menționat în legătură cu flexibilitatea Nu cred că în afara zonei euro lipsesc standardele, dar aș dori să știu ce faceți cu variațiile macroprudențiale cu un singur organ de supraveghere pentru zona euro. Poate apărea situația în care apar, um, apare o bulă imobiliară în Irlanda sau în uh, Spania. Sunt în Parlament de șapte ani și Gay Mitchell mă tot mă tot întreabă în, în dialogul monetar cu Trișe ce facem cu bula uh, pieței imobiliare. Și uh, problema nu va dispărea peste noapte. Deci, cum credeți că vom putea aborda problema? Organele naționale de supraveghere vor uh, uh oferi consultanță băcii centrale europene sau cum va funcționa sistemul? Iată, aș mai avea întrebări, dar în legătură cu lichiditățile, aș dori să știu care este punctul de vedere al ESMA. Eu cred că nu există fonduri pe piața financiară pentru că există teama, nu se știe ce se va întâmpla cu băncile și investitorii doresc mai întâi să știe uh, cât de sănătoasă este instituția în care își investesc banii. Băncile nu doresc să um, transmită informațiile pentru a nu speria, spera piețele, piețele, dar piețele sunt deja speriate și pot fi calmate doar comunicându-le informații. Și de aceea eu aș dori să privilegiez uh, uh, argumentul din punctul de vedere al investitorilor care doresc uh, să știe ce se întâmplă la bănci. Mulțumesc! Mai începem din nou cu domnul Major. Mai întâi câteva aspecte legate de chestiunea bugetară și Uh, cu uh, bugetul uh, nostru care crește. Bugetul pe care l-am propus autorităților bugetare a fost diferit de cel pe care l-am dorit inițial și de cifrele din 2011. De ce? Pentru că de atunci s-a schimbat legislația, s-au adoptat noi reglementări care ne-au acordat noi responsabilități. De aceea avem nevoie de un buget sporit pentru anul viitor, pentru uh, a ne uh, face treaba în domeniul auditului, uh, în domeniul capitalului de risc, uh, etichetarea și așa mai departe. Iată de ce dorim un buget sporit. Ce se va întâmpla dacă nu primim acest buget? Înțelegem că acum la început uh, doriți să dăm dovadă de spirit de antreprenori, adică că trebuie să facem eforturi, să lucrăm până târziu, să facem uh, să muncim mult, dar pentru a ne achita de sarcinile noastre în ceea ce privește Uniunea Bancară eh, sau eh, Bei, ni s-au cerut să facem mai mult în multe, multe aspecte și dacă nu primim acest buget, nu vom putea obține rezultate în diferitele noastre activități și acest lucru până la urmă va face rău reputației uh, autorităților europene de supraveghere. Asta e problema cu autoritatea de supraveghere. Este important să uh, aibă o, o bună reputație și rezultate de calitate. Dacă pierdem din vedere anumite aspecte, ne pierdem, uh, pierdem reputația sistemului. De aceea avem cu adevărat nevoie de acest buget și chiar și acest buget rămâne de autoritate pentru organizația mea, dacă primim 160 de milioane. În ceea ce privește punctul de vedere al consumatorilor, legătură cu produsele structurate și așa mai departe, cred că, în general, putem spune că sectorul financiar s-a început, s-au început schimbări pentru um, a se concentra mai mult pe consumatori. Este doar un început de, și trebuie să existe o schimbare de atitudine în sectorul financiar în legătură cu modul în care sunt tratați clienții. Să nu fie considerați doar ca oportunități de afaceri, ci pentru a li se propune consumatorilor produsele potrivite. Pe de o parte, organismele naționale de supraveghere trebuie să supravegheze cu adevărat respectarea legislației, legislației MIFID, și cred că se pot face mai multe în acest sens. Trebuie să existe și schimb de experiență în legătură cu MIFID și având în vedere că apar probleme, eh, produse din ce în ce mai complexe eh, în eh, domeniul OCVMB, trebuie să mm, se îmbunătățească și consultanța pentru consumatori. Multe produse vândute consumatorului final, uh, există un uh, regim de uh, comunicare a informațiilor. Cel care propune produse financiare trebuie să aibă informații în legătură cu clientul pentru a se asigura că produsul propus corespunde caracteristicilor clientului, dar există de asemenea stimulente perverse și um, cei care lucrează la instituțiile financiare primesc uh, o retribuție financiară dacă vând cu tare sau cu tare produs. Iată care e problema cu uh, primele. Ne-am ocupat, după cum am spus, și, spre, și de uh, remunerații și nivelul remunerații de, de, de remunerare a, a celor care vând produse financiare în bănci. Apoi, problema lichidităților. Ne aflăm în situația în care trebuie să omul trebuie să plătească când uh, își dă banii unei bănci, uh, uh, nici vorbă de, de dobândă. Iată, este o schimbare în însuși baza rațională economică a acestui, acestei acțiuni. În ceea ce privește problema bugetară, v-aș da trei exemple. În modul în care s-au, descurc, s-au, s-au uh, derulat lucrurile pentru noi. Mai întâi, analiza datelor. Am făcut multe teste uh, pentru a face raportul privind lichiditățile pe care trebuie să le transmitem la anul. Dacă nu avem resursele necesare, nu vom putea să facem aceste studii. O parte din date Uh, nu luați acest lucru altfel decât vreau să-l spun, uh, dar multe din date sunt gestionate de Bundesbank. Am făcut uh, testul de rezistență pe, în Excel. Riscul operațional a fost mare, dar a mers bine. A fost o provocare, dar ne-am descurcat capacitatea statistică fiind destul de mică de asemenea. Deci, pentru a face treaba bine, e nevoie de o infrastructură de bază. Un alt exemplu. E, egal, e vorba de consecvența evaluării activelor. Anumite, căr, ă, anumite țări au făcut deja și-au făcut deja evaluările, dar trebuie să existe o ă, consecvență bineînțeles, cu cât mai multe resurse ai, cu atât poți, cu atât poți să oferi mai multe consecvențe. Cu cât ai mai puține resurse, trebuie să te bazezi pe evaluarea autorităților naționale. Apoi, în legătură cu crearea standardelor, tot așa, cu cât ai mai puține resurse, cu atât trebuie să ne bazăm pe uh, o formulare a standardelor în uh, comitete și deci uh, există mai puțină garanție a unei abordare strict europeană. În ceea ce privește sprijinirea autorităților uh, din uh, țările respective, țările care se confruntă cu o situație dificilă, în momentul de față cooperăm cu Spania și Cipru pentru a participa la uh, evaluarea recapitalizării în aceste țări. Am fost dezamăgiți de faptul că nu am participat când s-au făcut exerciții similare în alte țări. Încercăm să participăm cu experiența noastră, mai ales la testele de rezistență, și, bineînțeles, în ceea ce privește chestiunile legate de consumatori, am cerut Spaniei să-și revizuie legislația și abordările în supravegherea în ceea ce privește ă, distribuția acestor produse ă, clienților cu amănântul. Iată care este care sunt aspectele cele mai importante. Cred că am menționat deja faptul că vom elabora linii directoare privind pentru creditele ipotecare. Bineînțeles, este un domeniu pentru care nu avem uh, man, foarte mult mandat, uh, în afară de standarde și reguli. Dar noi vă trimitem linii directoare și apoi vă lăsăm uh, dacă credeți că în anumite domenii trebuie făcut mai mult. în legătură cu blocajele în uh, realizarea Uniunii Bancare. Am dorit asta din august anul trecut. Facilitatea Europeană pentru Stabilitate Ideea este să, să, se elimine legătura cu uh, fondurile suverane și este un pas înainte. Este o soluție pe termen scurt. Și cu recapitalizarea masivă în sectorul bancar, în 13 uh, la, la nivel de 13% din PIB-ul UE, um, folosit deja pentru consolidarea sistemului bancar, cred că suma este suficientă. Acum, trebuie să creăm un cadru care să fie mai uh, solid din punct de vedere instituțional. Trebuie să existe controle la nivel european, și, dar trebuie să existe și uh, mijloace la nivel european. Deci băncile trebuie să participe la un fond european care să fie suficient astfel încât băncile, dacă ajung în situație de faliment, să nu trebuiască să fie finanțate din banii contribuabililor. Dar, pe de altă parte, trebuie să uh, aceste resurse europene trebuie să um, fie controlate, trebuie să fie supuse unui control democratic la nivel european. Acesta este un aspect important. În ceea ce privește variațiile macroprudențiale, dacă uh, variația macroprudențială înseamnă uh, lipsă de reguli, cred că este greșit. Uh, trebuie să existe reguli într-un cadru european. Ce înseamnă acest lucru? La nivel național avem deja reguli unice și cerințele de capital pot să varieze la, pentru diferite bănci în funcție de riscul pe care îl prezintă. La nivel european se dorește același lucru la nivel de instrument macroprudențial. Dorim același cadru pentru toată lumea, fiecare stat membru poate să elibereze capital uh, pentru a face față unor bule speculative, dar trebuie să facă acest lucru într-un cadru european și trebuie să existe un control ex post pentru a ne asigura că s-a făcut corect ce era de făcut. Nu pentru a menține capital, capital lichidități în jurisdicția națională, dar pentru a, a rezolva problema legată de bulele speculative. Și Banca Centrală, în legătură cu organismele naționale de supraveghere, inclusiv uh, Consiliul pentru Riscuri Sistemice de la nivel european, trebuie să um, supravegheze modul în care sunt folosite aceste instrumente. Dar regulile trebuie să fie aceleași mecanismul uh, de aplicare a lor trebuie să fie uh, folosite în funcție de situația din fiecare țară. Mulțumesc! În ceea ce privește prima chestiune bugetară, Am discutat la nivelul Consiliului nostru și, din păcate, Comisia a venit cu o reducere bugetară. Dar, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Ceea ce am aprobat din punct de vedere bugetar la Consiliul nostru director a fost minimum posibil. De... Deja am extins la maximum toate activitățile, așa că vreau să vă mulțumesc pe această cale pentru sprijin. Cu ce consecințe um, vor fi aceste reduceri? Haideți să fim transparenți Trebuie să fim transparenți, să spunem, după cum, adevărul, pentru că acum noi încercăm să facem tot posibilul prin infrastructură pentru a depăși toate problemele. Așa că eu cred că ar fi foarte grav dacă ne-am suspenda acum eforturile. Cu privire la resursele umane, avem nevoie de suficienți angajați, de exemplu, angajați independenți care să facă toate analizele pentru noi. Deja ni se cere să facem evaluări, de exemplu în ceea ce privește solvenții 2 și garanțiile pe termen lung. Normal că avem nevoie de oameni cu experiență ca să oferim calitate, ca să avem un bun proces decizional și ca să aducem o plus valoare. Mie mi se pare că aici mizăm pe oameni și cu cât oamenii sunt mai bine pregătiți și eu cred că avem acolo oameni buni, cu atât vom avea un rezultat mai bun. Așa că să nu renunțăm acum. Și acum mă, uh, mă refer la consumatori. Domnul Sanchez Presedo s-a referit la m, mm, această problemă. E adevărat, e adevărat. Avem o uh, o colecție de inițiative Uh, pentru a spori protecția consumatorilor și uh, să știți că vom avea mai multe inițiative în acest sens. Profit de această ocazie pentru a spune un lucru. Eu chiar sprijin educația financiară. Lumea trebuie să se alfabetizeze din acest sens, așa că haideți să facem chiar asta, dar în același timp să nu ne facem iluzii. Nu ar trebui să punem în cârca consumatorilor toată povara deciziilor să nu credem că consumatorii, dacă vor avea toate informațiile, mereu vor face o decizie rațională. E falsă premisa aceasta. Trebuie să schimbăm puțin paradigmele și să oferim informații bune, dar unele care să fie comparabile și standardizate. Asta propunem în ceea ce privește pensiile individuale, în ceea ce propune Uh, um, perspectiva de protecție a consumatorilor și așa mai departe. Deci, mai bine să țintim către informație mai bună, nu neapărat mai multă, ci mai bună și comparabilă. Să vedem ce se întâmplă cu guvernanța uh, produselor și cu acele uh, stimulente financiare. Stimulentele financiare sunt un element foarte relevant. Eu uh, sper ca discuția la PRIPS și uh, la celelalte instrumente relevante să ne ofere posibilitatea de a progresa. Deci eu cred că e nevoie de un schimb de paradigme. Uh, public, uh, publicarea informațiilor este importantă, dar nu este o condiție sine qua non, pentru că nu, este, uh, nu rezolvă toate problemele. Practicile de vânzare uh, sunt acolo și eu cred că trebuie să intervenim, dar nu doar prin alfabetizare financiară. Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Iată, niște prezentări foarte interesante și putem să spunem că am obținut uh, foarte multe stimulente. Așteptăm uh, să ne întâlnim data viitoare. Uh, mulțumesc și interpreților. Iată, aproape că am terminat la timp.